Dear colleagues, um, Dragi colegi, haideți să începem. Vă rog să luați loc. I only have one uh, chair's announcement. Nu am decât o comunicare a președintelui. Punctul 7 îl discutăm acum și a, a fost uh, o cerere de ultim moment a televiziunii române care dorește să filmeze sesiunea noastră. Reuniunea noastră este deschisă, este oricum transmisă pe internet, deci nu ne putem opune, dat fiindcă reuniunea este deschisă. Dar doresc să vă informez că um, ceea ce discutăm aici va fi filmat și este oricum transmis și pe internet. Trecem la punctul 7. Acum, dragi colegi, avem o oră pentru acest punct. Este vorba de schimbul de opinii privind situația din România în urma cererii din cadrul ședinței plenare din 8 iunie și din conferința președinților din 11 iunie. Dorim să avem un schimb de opinii cu reprezentanții Comisiei Europene și am deosebită plăcere de a-l avea alături pe vicepreședintele Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei Europene. Doresc să-i mulțumesc pentru participare. Președintele Schulz a cerut comisiei noastre să discute informații despre uh, DNA-ul din România, care a lansat o anchetă privindu-l pe premierul Victor Ponta. Această chestiune a fost adusă în atenția membrilor din Parlamentul European la începutul plenarei din iunie, din 8 iunie, și apoi uh, transmisă conferinței președinților. În 11 iunie, conferința președinților a decis să transmită acest dosar Comisiei Libe pentru un schimb de opinii. L-am invitat pe primul vicepreședinte, Franz Timmermans, la acest schimb de opinii astăzi și a acceptat imediat invitația noastră. Astăzi era prima dată când era disponibil și mă bucur că a venit aici. Domnule Timmermans, aveți cuvântul și în ceea ce privește organizarea ședinței, dragi colegi, după intervenția domnului Timmermans, am să dau cuvântul coordonatorilor și abia apoi celorlalți deputați care doresc să intervină. Franz, ai cuvântul și mulțumesc pentru că ai acceptat invitația. Thank you very much, um, for your Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Din moment ce m-ați invitat, sunt foarte bucuros să vin să discut despre situația din România. Am fost acum două săptămâni în România în uh, ziua în care premierul Ponta a fost informat de autoritățile judiciare că urma să fie anchetat. Și prima observație pe care doresc să o fac, pe care cred că o veți înțelege și am spus același lucru și când am fost în România, pentru că mi s-au pus multe întrebări în acest sens, este că Comisia nu poate să comenteze cazuri individuale. Și, uh, desigur, Comisia nu poate să intre în detaliile cazului. Noi eh, dorim ca judiciarul să poată să acționeze independent. Nu pot decât să constat că sistemul judiciar din România poate să acționeze la toate nivelurile de guvernare, fără obstacole, cred că este clar. În ceea ce privește funcționarea sistemului, am scris uh, în ultimul raport MCV un lucru pe care pot să-l reafirm și anume că România a făcut progrese considerabile în eforturile sale de a pune în aplicare statul de drept și lupta împotriva corupției. Și încă trebuie să ne întrebăm dacă schimbările sunt sustenabile, încă nu am ajuns uh, la un punct definitiv fără de întoarcere Va fi nevoie de continuarea eforturilor și am spus-o public, am spus tuturor politicienilor același lucru și celor din executiv și celor din Parlament, că noi, Comisia, vom monitoriza foarte atent separarea puterilor în stat în România. Orice acțiune ale Parlamentului nu trebuie să aibă drept scop limitarea independenței judiciarului de aceea, dacă se vor face modificări, acestea trebuie discutate cu uh, reprezentanții autorităților judiciare. Sigur că diferitele puteri, diferitele ramuri ale puterii au propriile responsabilități, așa le are și Parlamentul pe ale sale, dar am spus-o și am și uh, trimis scrisori pe aceeași temă președinților celor două camere ale Parlamentului României, am spus clar că Comisia va analiza orice fel de modificare din punctul de vedere al limitării eventuale a uh, autorității judiciare. Am spus-o deci în discuțiile mele cu ambii președinți, am scris același lucru în scrisorile mele, unele amendamente sunt încă discutate, nu au fost încă supuse la vot și vom urmări situația îndeaproape ca să ne asigurăm că judiciarul nu va fi atacat. De asemenea, în discuțiile cu presa și în dezbaterea publică pe care am avut-o în legătură cu Bulgaria și România, am constatat că susținerea publică față de MCV este foarte mare în rândul populației României. Este o susținere copleșitoare, ceea ce este foarte încurajator pentru mine și pentru Comisie în general. Astfel, suntem încurajați să continuăm să utilizăm acest instrument la potențialul său deplin pentru că, aș vrea să repet, s-au făcut progrese, unor chiar progrese remarcabile, dar nu am ajuns încă la sfârșitul eforturilor. Trebuie ca strădanile să continue și să ne asigurăm că România continuă progresul în viitor. Cred cu tărie că principiul consultării publice, principiul respectării rolurilor fiecarei părți sunt foarte importante, la fel și dezbaterea în media în instituțiile românești și europene, uh, va, toate acestea vor ajuta România să facă această tranziție importantă. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. După cum am spus la început, aș dori să dau uh, mai întâi cuvântul coordonatorilor noștri care s-au înscris uh, la cuvânt. Deci, dacă coordonatoarea de la PPE dorește să înceapă, Monica Holmaier are cuvântul. extrem einmal în primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Îngrijorarea pe care o am eu în legătură cu situația din uh, România se leagă de vești care se referă la faptul că în România ar fi propuse legi care ar permite continuarea corupției și anume propuneri uh, legislative care, în ceea ce privește corupția și conflictul de interese, ar permite continuarea acestor fenomene este o situație importantă, prioritară pentru mine. Nu este vorba aici de persoane, ci de, de o situație generală în România și în Ungaria. În România, statul român trebuie să rezolve această problemă. Deci prioritar, prioritar, uh, din punctul meu de vedere, o situație prioritară este reprezentată de aceste propuneri, de legis, uh, propuneri legislative care contravin uh, criteriile de la Copenhaga și, Copenhaga și contravin stat, uh, stat, statutului de țară membră a Uniunii Europene. Apoi, în urma informațiilor din mass media și informațiilor pe care le-am primit din partea colegilor și colegilor mei, în ceea ce privește faptul că nu, a fost ridic- nu este ridicată imunitatea parlamentară, este împiedicată posibilitatea justiției de a ancheta o persoană, indiferent de statutul persoanei respective. Deci activitatea normală a justiției este împiedicată și aș dori să știu care sunt posibilitățile Comisiei uh, Europene de a răspunde unei asemenea situații care ar fi pașii concreți. Și apoi aș dori să vă întreb dacă uh, aveți informații conform cărora, prin propuneri legislative sau alte legi, ar fi încălcate criteriile de la Copenhaga și care ar fi uh, propunerile legislative relevante din acest punct de vedere. Acestea sunt uh, punctele importante pentru mine. Uh, pentru grupul uh, PPE este foarte important să avem o evoluție democratică durabilă în uh, România și uh, am discutat desigur și despre situația din Ungaria și este important să acordăm un sprijin durabil unui sistem judiciar ordonat, în care să fie respectate toate procedurile, în care să fie respectate principiile fundamentale democratice care să garanteze independența uh, sistemului judiciar. Acestea ar fi pentru mine întrebările fundamentale. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. În numele Socialiștilor și Democraților, democraților are cuvântul doamna Zipăl. Vă mulțumesc. Aș dori să mă alătur celor uh, afirmate de colega noastră Holmeier, și anume, când este vorba de cazuri de corupție sau alt, alte comportamente greșite ale politicienilor, în primul rând, asemenea cazuri trebuie să fie rezolvate pe plan național. În uh, ultimii ani am asistat la asemenea cazuri nu doar în România și în Ungaria, dar și în multe din vechile, așa numitele vechi state membre. Și întrebarea care se pune este dacă există o dimensiune europeană și dacă este necesar să reacționăm pe plan european. Drept urmare, Aș avea o întrebare concretă adresată lui Franz Timmermans, nu știu dacă poate mi oferi un răspuns, pentru că în ceea ce privește cazul domnului Ponta există uh, acuze diferite care țin de situația actuală sau de trecut. Dacă informațiile mele sunt uh, corecte, uh, este vorba de anchete în legătură cu uh, evenimente din anul 2007 și indiferent de, de ridicarea sau neridicarea imunității, această anchetă ne demonstrează că sistemul judiciar uh, funcționează. Care, este, care sunt motivele pentru care Parlamentul nu a ridicat imunitatea, uh, nu cred că suntem noi în măsură să le discutăm. Întrebarea la care trebuie să dăm un răspuns și care, este, care are o relevanță penală este următoarea. Dacă un uh, demnitar se comportă în mod uh, greșit, dacă se lasă mituit. Este o întrebare deosebit de delicată. Vă aduc aminte că în urmă cu ceva timp am discutat despre uh, care este situația legilor în Europa în ceea ce privește mituirea unor demnitari. Situația este foarte diferită între statele europene și cred că ar trebui să o analizăm în profunzime pentru a înțelege exact toate aceste diferențe și pentru a vedea dacă uh, avem nevoie de norme europene sau dacă trebuie să ne bazăm pe procedurile, pe anchetele care se desfășoară în fiecare stat uh, membru în parte. Din acest punct de vedere, speranța mea este că dezbaterea de astăzi ne va înțelege să înțelegem mai bine lucrurile și, în plus, sper că în ceea ce privește statul de drept și respectarea anumitor principii, Trebuie să mai depunem eforturi în multe domenii și în plus în mai multe state membre ale Uniunii Europene și în viitor cred că va trebui să um, facem o diferență între cazuri individuale și probleme structurale. Vă mulțumesc. Dragi colegi, niciun alt coordonator nu mai dorește să ia cuvântul. Um, Ana Gomez mi-a spus că dorește să ia cuvântul. Vă rog să-mi, să-mi uh, spuneți dacă doriți să interveniți și dumneavoastră. Uh, doamna Macovei, apoi domnul Ungureanu, domnul Bușoi. Sper, sper că v-am pronunțat bine numele. Da, vom avea câteva runde de întrebări, dacă și Franția este de acord. O să notezi și numai la celorlalți colegi care doresc să intervină. Also Mr. Coelho as well? No. That, okay. Și domnul Coelho sau nu? Nu. <laughs> When you're, when you're on the committee for so long, you can also Uh, dacă faceți parte de atâta timp din această comisie ca dumneavoastră, aveți și dreptul de a nu uh, dori să luați cuvântul. Mai dorește cineva din această parte a, a felii? E ca la o licitație puțin. Notez toate numele, după care o să împart uh, în câteva grupuri intervențiile. Deci acum în, vom respecta ordinea grupurilor politice și după coordonatorul din partea socialiștilor și democraților dau cuvântul doamnei Macovei. Doream să dau cuvântul PP-ului după socialiști și democrați, dar uh, Ana Gomez este acum următoarea. Ana, te rog. Uh, nu cunosc foarte bine situația din România și acest caz Doresc să mulțumesc domnului comisar pentru informațiile pe care ne le-a furnizat, dar observ și mă deranjează să observ că, pe de o parte, au loc anchete și, pe de altă parte, se încearcă să se schimbe legea pentru a pune piedici acestor anchete și pentru a submina rolul justiției și activitatea justiției. Eu vin dintr-o țară în care fostul lider al partidului meu, fostul prim-ministru, este în închisoare pentru că este bănuit de corupție. Și partidul meu a hotărât că justiția trebuie să funcționeze și ar fi de neconceput să se schimbe ceva pentru a submina rolul uh, sistemului judiciar pentru a putea ancheta și acuza. Ar fi absolut inacceptabil. Și dacă este inacceptabil în țara mea, nu trebuie să fie acceptabil nici într-o altă țară a Uniunii Europene. Și sper că Comisia va avea un rol foarte important de jucat aici. Am fost uh, dezamăgiți de comisia în trecut, nu de comisia aceasta, ci de cea precedentă în ceea ce privește cazurile de corupție și cazurile de corupție în care au fost uh, implicați persoane din comisie, inclusiv domnul Drau Barroso, și Comisia a ales să evite situația și chiar doamna ombudsman recent a transmis Comisiei o întrebare în care uh, întreabă de ce mi s-au pus uh, mi s-au dat răspunsuri, uh, răspunsurile care mi s-au dat într-un la anumite întrebări pe care le-am pus eu. E vorba de o situație de când domnul Barroso era prim-ministru în uh, uh Portugalia și am pus întrebări în legătură cu un caz care a dus uh, la um, pedepse în Germania, dar uh, pentru care în Portugalia nu s-a întâmplat nimic. Și Uh, s-a ajuns chiar la renegocierea unor contracte încălcând prevederile achizițiilor în domeniul apărării și situația a fost inacceptabilă și doar o notă de subsol în, ultima, în ultimul raport al, corupției, al Comisiei privind corupția în Uniunea Europeană s-a regăsit acest caz. Vă dau acest exemplu pentru a vă cere, domnule comisar, domnule vicepreședinte Timmermans, să vă jucați rolul, să fiți strict. That's the point. Deci, dacă asta vreți să spuneți, să fiți, ca domnul Timerman să fie strict, am înțeles. Bun. Să dăm câte două minute de vorbire fiecărui coleg, ca să fiu și eu strict, spune domnul președinte. Bun. Um, dacă fiecare respectă timpul de două minute, ne vom descurca foarte bine. Doamna Macovei, vă rog. <clears throat> Mulțumesc. Uh, în primul rând, uh, mulțumesc că ați venit, domnule comisar. Aștept și răspuns la uh, mail pe care vi l-am trimis. Aș vrea să încep aici spunând că România suferă deja ca imagine și încredere din cauza acțiunilor primului ministru Ponta și a majorității parlamentare și România și românii nu au nicio vină că au un prim-ministru acuzat de infracțiuni, de fapte penale, inclusiv de corupție, care nu demisionează, care a plecat în Turcia să se opereze la genunchi și s-a declarat în incapacitate de a conduce guvernul. Uh, Iar România și românii nu au nicio vină ca un prim-ministru care disprețuiește justiția și se ascunde în spatele imunității parlamentare am ajuns astăzi să discutăm despre România în Comisia Libe, pentru că primul ministru și majoritatea sa parlamentară atacă justiția, atacă instituțiile statului din justiție și vor să schimbe codul penal și codul de procedură penală, așa dintr-o dată, rapid, uh, numai prin modificări care împiedică desfășurarea anchetelor. Ați spus că evaluați uh, România pentru că MCV-ul este adevărat în portofoliul dumneavoastră și că nu s-a ajuns la punctul uh, de irreversibilitate. În toate rapoartele Comisiei din toți anii aceștia se spune foarte clar același lucru. Instituțiile își fac treaba, judecătorii și procurorii, dar partea a doua cu voința politică de a lupta împotriva corupției este o mare problemă. Nu există voință politică a majorității parlamentare. Și asta e din vara lui 2012. Aceste rapoarte, dacă le citiți, 2012, 2013, 2014, să vedem ce ne aduce 2015, spun același lucru. De când guvernul Ponta și ceilalți sunt la putere și coaliția lui, că nu există voință politică. Uh, deci aici este problema lipsei de ireversibilitate. Altfel, din punctul de vedere al instituțiilor, e ireversibilitate. Aș vrea să știu dacă împărtășiți această idee, fiindcă ați spus doar că nu s-a ajuns la the point of no return. Eu uh, vă spun ce scrie în rapoartele Comisiei uh, de până acum. Mai departe, uh, pe lângă atitudinea Parlamentului de a refuza ridicarea imunității parlamentare și în cazul primului ministru și în alte cazuri ale unor uh, prietene primului ministru sau unor deputați uh, din uh, Partidul Social Democrat. Mai este problema acestor proiecte de legi. Dar revenind la ridicarea imunității, fiindcă s-a spus aici că sigur e o problemă națională, aș vrea să reamintesc un alt citat din MCV, un citat din MCV în care Comisia Europeană spune că din guvern trebuie să facă parte oamenii cei mai integri și că este inacceptabil să existe oameni trimiși în judecată sau cu probleme penale. In a government should be the most the people who are most with the highest integrity. That's in the uh, CVM report. Deci, în raportul MCV se spune că oamenii cei mai integri trebuie să fie. Că este așa și așa este, nu? Într-un guvern trebuie să fie cei mai integri, atunci, ă, din acest punct de vedere, avem o problemă cu faptul că nu se ridică imunitatea. Ă, aș vrea să mă refer la criteriile de la Copenhaga și să trec la aceste proiecte de legi pe care ați spus că le-ați oprit pentru a nu fi adoptate. Ă, sunt 23 de proiecte de lege. Ieri erau 23 de proiecte de lege care modificau codul penal și codul de procedură penală. Dintr-o dată, ele sunt coduri noi. În mod normal, după câțiva ani de zile de aplicare, vezi ce probleme au și dacă pot sau nu, dacă trebuie sau nu să suferă modificări. Dintr-o dată însă parlamentarii, fiindcă sunt inițiative parlamentare toate venite din partea puterii, adică din partea Partidului Socialist și a celorlalți care formează coaliția, ă, toate ă, încearcă să oprească investigațiile. Și o să vă dau câteva exemple. Ma Pentru... Monica, Monica, can I, no, everyone, will, no, I will, no, just one second, one second. Let's... Monica, te rog, numai puțin. One second, if you speak... Dacă vorbești mai mult, atunci colegii tăi nu, vor putea, nu se vor putea info- exprima, mai ales colegi din propriul tău grup, pentru că am șapte vorbitori din același grup. Voi încheia rapid. Deci, sunt 23 de proiecte de lege prin care, de exemplu, se reduce dramatic posibilitatea de a organiza uh, flagranturi, uh, se stabilește un termen de șase luni pentru denunțuri, pentru cel care a dat mită, nu știu de ce, nu 8 luni sau 9 luni, de fapt se încearcă să se reducă prescripția, se reduce și prescripția, uh, okay. se atacă da. puterea judecătorească prin faptul că se consideră că dacă, de exemplu, un procuror nu termină un dosar în 2 ani, este abuz de putere uh, al organelor judiciare și este o infracțiune. Deci independența justiției este în pericol. Și, repet, sunt 23 de proiecte, nu sunt oprite au dat termen în vară, în mijlocul lui iulie. În mijlocul lui iulie. You, you've made the point very well. That's fine. I'm um, really... Bine, mulțumesc. Sunt preocupat dacă cineva de pe listă nu apucă să ia cuvântul uh, se va supăra pentru că este un subiect foarte sensibil și nimeni nu trebuie să, pleacă, să plece din sală cu acest sentiment. Așa că aș dori să dau cuvântul tuturor, așa că vă rog, dragi colegi, să respectați cele două minute. Domnul vicepreședinte a vorbit cel mai puțin. Victor Boștinar are cuvântul, vă rog. Monica Holmeyer was brief. Thank you, Chair. Dear Mr. Vice Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule vicepreședinte, voi vorbi limba română și voi face referire mai întâi la evaluarea dumneavoastră foarte echilibrată în legătură cu situația și comentariile dumneavoastră foarte neutre și obiective în legătură cu situația din țara mea. Că deplor, regret că încă un război politic român-român se desfășoară în Libe, aproximativ cu aceiași actori sau cel puțin cu același inițiator. Al doilea element, că inițiatorul acestei noi discuții are o credibilitate politică cel puțin discutabilă, gândindu-ne că în octombrie 2012 vorbea de un milion și jumătate de voturi fraudate la referendum și astăzi când discutăm, DNA-ul confirmă existența a circa 70, 70 de persoane implicate în potențiale fraude la referendum. Dar dincolo de aceste aspecte de natură personală, aș dori să precizez următoarele. Cazul premierului se referă la un dosar din 2006, 2007, 8, care a fost închis în 2012 în glorioasa guvernare Traian Băsescu și pentru aceste argumente plus asocierea cu ziua moțiunii de investitură, probabil Parlamentul Român a decis să nu ridice uh, imunitatea, dar eu nu comentez deciziile unui Parlament Național, nici măcar al țării mele. Al doilea element, doresc să precizez că uh, Există proiecte de modificare a legislației în România, dar rog Comisia Europeană să se uite la necesitatea de a modifica cu adevărat în bine aceste legi privitor la abuzuri și sancționarea celor care comit abuzuri atunci când le fac, indiferent de ce parte se află, pentru că nu e posibil ca o persoană să stea șase luni și jumătate arestată și o decizie finală să spună că persoana nu trebuia să fie arestată și acest lucru să fie un business as usual. Al doilea, e necesar să se termine în România, și ăsta e unul din scopurile modificărilor, această paradă a persoanelor încătușate la televizor. Justiția știu că în țara ta, domnule vicepreședinte, în Olanda, în Suedia, în Marea Britanie, în Franța, peste tot, se face în curți și nu la televizor. Ori una din propuneri vizează eliminarea acestui spectacol uh, uh, jenant, monstruos, a persoanelor care defilează în cătușe la televizor. Cred că demnitatea umană e la fel de importantă în procesul de efectuare a justiției, nimic altceva. Al treilea element, aș ruga Comisia să discute despre nevoia tratamentului egal în fața instanței a corupătorului și a coruptului, fie el român sau non-român. Pentru că nu se întâmplă acest lucru și spunea colega mea Ana Gomes, acest lucru trebuie să stea în vedere și nu în ultimul rând, cred că este important să ne asigurăm că aceste măsuri care se desfășoară în România, discuțiile despre România să vizeze toate celelalte țări și să pregătim fie un pachet de măsuri pentru toate statele membre sau să ne gândim la un phasing out pentru România și Bulgaria, garantând însă buna aplicare a legii în toate statele. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumesc, are cuvântul domnul Ungureanu. Yeah, thank you, Chair, and uh... Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru participarea la această reuniune. Am fost uh, surprins să aud că aici e vorba doar de o chestiune de ordin național sau că intrăm într-un război politic intern în România. Mă întreb de când încercarea de obstrucția justiției este o chestiune națională. Sau este oare o scuză? Eu cred că este o problemă de ordin juridic, nu una de ordin național și o problemă foarte gravă. Pentru a folosi, ca a folosi um, metode democratice pentru a limita democrația nu este o chestiune națională. Este o problemă foarte gravă de ordin juridic. Atunci când democrația funcționează împotriva ei, printr-un vot în Parlament, asta este o problemă foarte gravă și este periculoasă și cu siguranță nu de ordin european. Și de aceea avem discuția acum aici și este normal să fie așa. Mulțumesc. Thank you so much for being Vă mulțumesc și pentru faptul că ați uh, avut o intervenție scurtă, spune domnul președinte. Are cuvântul acum domnul Peter Lize. <clears throat> Thank you very much. I will use the opportunity. Domnul Niedermüller, mulțumesc. Aș dori și eu să profit de ocazie ca să vorbesc limba maghiară. <clears throat> hogy őszinte legyek, eh, nem egészen értem, hogy mi az, amiről itt. Haideți să fim eh, sinceri. Eu trebuie să vă spun că nu înțeleg atât de bine despre ce e vorba aici. Din câte am auzit, uh, ar fi vorba despre faptul că Parlamentul României nu a retras imunitatea premierului. Dacă așa este, cred că Parlamentul României știe de ce nu a ridicat această imunitate. În ce măsură au uh, Uniunea Europeană și Comisia Libe un cuvânt de spus uh, în această chestiune? Nu știu. Avem o problemă? Președintele își cere scuze, în limba engleză nu a funcționat uh, interpretarea. Vreți să vorbiți în locul meu? Spune domnul Niedermüller. Vreți să vorbiți în locul meu sau mă lăsați să termin? Te rog să continui, Peter. A fost doar o întârziere de traducere. Da, asta... Uh, despre asta vorbim și de asemenea am mai auzit că există diferite proiecte de lege. Proiecte de lege um, din Parlament, dar care încă se discută, care nu au fost încă votate. Apoi, un alt element pe care îl aud uh, în permanență este că nu ar trebui să ne amestecăm în afacerile interne ale altor state. De ce nu lăsăm Parlamentul să-și rezolve propriile probleme? Cred că nu este treaba noastră, dacă am înțeles eu bine. Pe de o parte, activitatea anticorupție a judiciarului României este foarte puternică. Dacă am înțeles eu bine, judiciarul își face bine treaba. Multe persoane au fost arestate, deci e clar că sistemul judiciar funcționează. Pe lângă asta, eu nu înțeleg despre ce mai vorbim aici, ce avem de făcut de fapt astăzi. Eu aș uh, vrea să spun, a spus-o doamna Holmeier, uh, că a citit articole în ziare eu cred că ar fi bine să aprofundăm aceste chestiuni, tocmai ca să vedem juridic despre ce infracțiuni este vorba. Eu cred că noi trebuie să verificăm, de exemplu, dacă valorile fundamentale ale Uniunii Europene au fost sau nu au fost încălcate, dacă nu sunt încălcări ale valorilor fundamentale și dacă ancheta continuă, eu cred că nu trebuie și nu putem să ne amestecăm în ancheta internă. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Ceaba Șogor. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Eu trăiesc în România, e o țară foarte interesantă. Mă gândesc acum că premierul în funcție este un fost general și viitorul șef al serviciilor secrete s-ar putea să fie un fost premier. Dar ca să revin la subiect, știm cu toții că mm, în România lupta împotriva corupției are rezultate fără precedent. În ciuda acestor revoluții pozitive, uneori mm, nu urmează și uh, verdictul, verdictul uh, corespunzător. În al doilea rând, administrația publică a țării este aproape paralizată. Liderii administrației se tem că vor cădea victimă acestui uh, spectacol politic de combatere a corupției. Și în al treilea rând, în România, serviciile secrete au o influență puternică în uh, aceste, asupra acestor evenimente. Și în ultimul rând și al patrulea rând, doar ca să vă faceți o idee generală despre situația din România, și nu doresc să împing comisia să cerceteze ce se întâmplă în România, cum este cazul în Ungaria. Deci, în al patrulea rând, e foarte interesant că ministrul de interne a avut un proiect uh, referitor la o strategie de securitate publică și în acest proiect a spus că dezbaterea uh, privind o autonomia unei regiuni din țară este um, un prejudiciu adus ordinii publice. Nu vă mai spun mai multe, dar voiam doar să vă faceți o idee generală despre ce se întâmplă în uh, România. N-am cerut cuvântul azi dimineață când s-a discutat Agenția Drepturilor Fundamentale, pentru că știu că Agenția Drepturilor Fundamentale și Comisia Europeană nu au competența de a se implica în astfel de cazuri. atunci când uh, minoritari din minoritățile naționale sunt urmăriți în justiție sau nu li se respectă drepturile. N-am spus nimic dimineață, dar acum e dezbaterea de după amiază, deci poate mai revin. Mulțumesc, domnul Bușoi. Thank you very much, I'll be very short. Mulțumesc foarte pe scurt și românește, nu vreau să repet uh, uh, ce au spus colegii, nici argumentele, nici explicațiile date de doamna Macovești, de domnul Ungureanu. Sunt câteva lucruri foarte importante care trebuie discutate uh, aici, în Parlamentul European. Cred că e foarte clar pentru toți că, în mod normal, Parlamentul nu ar trebui să blocheze cercetarea în cazul unui înalt demnitar pentru fapte care sunt de înalt interes public și care au legătură cu funcția pe care o ocupă acel demnitar. În al doilea rând, uh, sunt foarte mâhnit de situația dificilă în care se află România pentru că uh, majoritatea parlamentară a refuzat să permită justiției să-și continue investigațiile și apoi, dacă acest lucru nu a fost posibil de refuzul primului ministru de a demisiona, și cel mai important lucru este faptul că am auzit astăzi aici, în Parlamentul European, uh, de la toate grupurile politice, că propunerile legislative care pun în pericol progresele făcute în domeniul uh, independenței, eficienței uh, justiției în România sunt uh, inacceptabile și că aceste propuneri, dacă ar fi adoptate în România, cu siguranță ar crea o situație foarte dificilă României, care se află deja sub o monitorizare foarte atentă în ceea ce privește justiția. Mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Doamna ce a cerut cuvântul, dar uh, am închis lista vorbitorilor pentru că nu avem decât uh, o oră și jumătate ca să încheiem această dezbatere delicată. Domnul Wojciechowski. Mulțumesc, domnule președinte. Doream uh, să vorbesc în calitatea mea de președinte al intergrupului privind, privind protecția animalelor, dacă tot vorbim despre probleme din România. Se pune problema animalelor fără stăpân, ce se întâmplă cu ele în România și mai ales cu câinii. Eu am uh, făcut deja apel la autoritățile române, sunt acțiuni foarte brutale, câinii fără stăpân sunt pur și simplu lichidați Și uh, e clar că oamenii din Europa și din România uh, au și ei de suferit. Este un semnal foarte negativ, arată o imagine foarte negativă foarte negativă a guvernului României și cred că este o situație umanitară. Ar trebui să oferim asistență umanitară în acest caz pentru că foarte mulți cetățeni ai României și foarte multe organizații din România ne spun că uh, și în acest caz există suspiciuni de corupție. Nu este vorba doar de a scăpa de acești câini, este vorba de faptul că mulți au interesul ca aceste operațiuni să dureze cât mai mult și, practic, fiecare bucățică din fiecare animal produce foarte mulți uh, bani este o ocazie care ar trebui să fie importantă pentru noi toți. România suferă foarte mult la capitolul imagine, neîntemeiat, și aș dori să se țină cont și de acest lucru, pentru că tot autoritățile României sunt responsabile de acest lucru. Cred că ar trebui să se găsească o soluție pentru europeni, pentru Europa în secolul 21. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Ambele coordonatoare, doamna Sipel și doamna Holmaier, au cerut să ia din nou cuvântul, au insistat, așa că știu că au ceva uh, fundamental de spus. Sper că este așa, doamna Zipel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca și eu să fiu cât mai succintă. Există corupție în Europa? Da. Există corupție în România? Da. Din acest punct de vedere, sunt de acord cu colegii care spun că România are o imagine proastă. Însă este și o veste bună. În România se anchetează. Dincolo de cazul uh, domnului uh, Ponta, există foarte multe cazuri în care se desfășoară anchete îndreptate împotriva multor politicieni, ceea ce este un semnal foarte clar că justiția funcționează. Și de curând am discutat un raport despre situația din România și Bulgaria, Uh, care sunt monitorizate în uh, continuare și Comisia ne-a asigurat că în România se fac progrese foarte mari și nu cred că ar trebui să uităm de acest lucru. În plus, aș dori să vă aduc aminte că aici, în Parlamentul European, tocmai discutăm și negociem o directivă privind prezumția de nevinovăție. Drept urmare, da, dacă există Uh, dacă cineva este bănuit, trebuie să fie anchetat, însă până când nu a fost uh, judecat și nu se dă o sentință, uh, toți oamenii sunt nevinovați. În ceea ce privește proiectele de lege, este o legătură nefericită din punctul de vedere al timpului, este adevărat, însă chiar și aici trebuie să verificăm dacă aceste, dacă legile existente sau propunerile de legi urmează să îngrădească justiția? Dacă da, atunci este o temă pe care și noi ar trebui să o discutăm, însă până acum nu cred că există vreo dovadă în acest sens. Mie mi se pare că foarte multă lume reacționează în, la unele zvonuri și mie mi se pare mult mai important să ne bazăm pe fapte. Mulțumesc în fine, doamna Holmeier. Monica, ai cuvântul. Trebuie să recunosc că sunt puțin surprinsă pentru că în alte cazuri, din partea socialiștilor și democraților, vedem că doresc foarte mult să discutăm situația din, dintr-o anumită țară. Uh, pur și simplu am remarcat acest lucru și uh, aș dori să-i spun domnului uh, Boștinaru, nu doamna Macovei a inițiat această reuniune, ci conferința președinților Uh, grupurilor politice din acest uh, Parlament și uh, scrisoarea care a fost adresată apoi vicepreședintelui, prin scrisoarea care a fost adresată vicepreședintelui Comisiei. În al doilea rând, dacă este să analizăm cazul Ponta, pentru noi în Parlamentul European este important să vedem dacă justiția română dispune de posibilitățile necesare de a-l ancheta pe domnul Ponta sau faptul că nu i-a fost ridicată imunitatea domnului Ponta uh, reprezintă un obstacol în calea justiției, pentru că dacă acest lucru este valabil, atunci este clar că justiția nu poate funcționa în mod uh, adecvat. Este un lucru general uh, val, valabil um, și în alte cazuri, dacă nu se ridică imunitatea unei persoane, Um, ancheta trebuie să fie continuată, respectiv parlamentele, orice parlament trebuie să fie uh, să fie responsabil. Apoi, în ceea ce privește cele 23 de proiecte uh, legislative, urgența cu care a fost propusă este puțin surprinzătoare și se ridică uh, diferite întrebări. Anumite măsuri vor fi permise doar dacă nu există niciun fel de îndoială. Deci, Uh, uh, proceduri care se bazează pe anumite indicii, doar nu vor mai fi posibile. Este un lucru foarte problematic și cred că trebuie să uh, reflectăm mai mult asupra acestei propuneri. Mai există și un alt exemplu. Martori care ar trebui să se bucure de un statut special de protecție, pe viitor ar, ar urma să-și piardă acest statut și știm că atunci când vine vorba de criminalitate organizată, există unii martori care trebuie să fie protejați prin anumite măsuri speciale. Deci și această propunere de lege este problematică. Avem tot dreptul să punem diferite întrebări, uh, să analizăm situația și pentru a ajunge la o judecată. La fel, și în ceea ce privește întrebarea dacă pe viitor când vine vorba de procedurile legate de acuzații de uh, corupție, să se introducă această limită temporală de șase luni pentru asemenea proceduri și mai sunt și alte puncte uh, relevante. Și vă prezint acum pur și simplu conținutul uh, acestor uh, proiecte și nu și este vorba pur și simplu de câteva întrebări. Se preconizează ca în anumite condiții să fie pedepsiți, sancționați judecătorii și procurorii dacă, din punctul de vedere al lungimii procedurii sau dacă Curtea Europeană de Justiție ajunge la concluzia că într-o procedură s-au făcut greșeli și atunci este posibil să fie anchetați, să fie sancționați judecătorii și uh, procurorii. Cred că ar trebui să ne dedicăm mai mult uh, conținutului pe fond al, al acestor uh, propuneri și să mergem, să trecem dincolo de această atitudine în care uh, Uh, socialiștii își apără întotdeauna propriile guverne și pp ul își apără întotdeauna propriile guverne. Din potrivă, ar trebui să răspundem acestor întrebări importante pe fond, care au relevanță pe plan european și să, îndepărtăm, să ne îndepărtăm de specificitățile unui stat mem- uh, membru, așa cum am încercat să facem și în cazul Ungariei. Ar trebui să discutăm despre respectarea uh, principiului statului de drept, al funcționării uh, unei democrații, respectării criteriilor de la Copenhaga, în cazul României, în cazul Ungariei și în alte cazuri. Și aș dori să-i rog pe colegii socialiști să colaboreze în acest exercițiu și uh, Uh, mă miră puțin faptul că nimeni altcineva din partea celorlalți grupuri politice nu a dorit să ia cuvântul, pentru că în rest ar, uh, participă la dezbatere. Doamna Zipăl, cer scuze, domnule președinte, însă continuă acum în germană. Dacă există acuze, acestea trebuie să fie investigate. Și acum să Uh, să spuneți că socialdemocrații nu sunt de acord cu uh, clarificarea lucrurilor mi se pare incredibil. Uh, dacă situa- Cred că ați fi putut și dumneavoastră să fiți de acord cu rezoluția privind Ungaria. Doamna Zipel, nu am afirmat așa ceva. Am afirmat, din potrivă, contrariul. Am dorit să ne îndepărtăm de acuze politice și să discutăm uh, Uh, teme relevante pe plan european. Aceasta a fost rugămintea mea. Domnul președinte, dragi uh, colegi, am, am, uh, din bunătate am oferit câteva cuvinte suplimentare celor două coordonatoare. Poate a fost o greșeală, și sper că coordonatoarele se vor înțelege, dar cel puțin uh, reprezentanții celor două grupuri uh, politice au intervenit uh, în mod egal din punctul de vedere al timpului. Mai avem timp pentru a da cuvântul prin președintelui Comisiei Europene pentru a răspunde la aceste întrebări. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Poate mai întâi aș, aș putea să vă spun ce experiență am eu legată de România. Îmi amintesc foarte bine de pe vremea când eram tânăr diplomat că am fost la, în România la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90 și mi-aduc foarte bine aminte cum a suferit această țară de pe urma unui sistem atât de groaznic încât nimeni nu-și putea dezvolta propriul potențial. Mi-aduc aminte cât de săraci erau oamenii atunci, foarte săraci. Și viața era o luptă. Mi-aduc aminte foarte bine că nu puteai să faci nimic, nici nu puteai duce copiii la școală, nu puteai să faci nimic dacă partidul nu te ajuta sau dacă nu mituiai. Trebuia să mituiești peste tot. Așa arăta România acum. Și dacă ne uităm la România acum, țara este foarte diferită, fundamental diferită. Și cred că nu trebuie doar să prezentăm imaginea de azi, să spunem că multe lucruri încă nu sunt foarte bune, ci trebuie să ținem cont de ce s-a obținut în ultimii 25 de ani și ce s-a realizat este remarcabil. Am uh, dorit să încep cu asta pentru că România a trecut prin momente dificile. Și uh, domnul Șucăr a vorbit despre situația minorităților naționale, dar eu personal am multă experiență de la jumătatea anilor 90 uh, din Transilvania și în alte părți, unde situația uh, minorităților naționale era foarte diferită. Într-adevăr, sunt încă probleme, dar în comparație cu situația de atunci s-au realizat multe. Și acest lucru se datorează și instituțiilor europene care au insistat mult asupra acestui element. Deci, depinde din ce perspectivă privim lucrurile. Și faptul că un partid politic ca UDMR-ul a fost la putere, indiferent cum a arătat guvernul, UDMR-ul uh, a fost reprezentat, acest lucru este foarte important în legătură cu minoritățile. Acum, acestea fiind spuse, bineînțeles, situația nu este încă ideală. Dacă situația ar fi ideală, nu am avea mecanismul de cooperare și verificare. El este necesar. Trebuie să continue pentru a ne asigura că se depășește punctul de la care nu se mai poate reveni înapoi. Pentru că nu s-a ajuns încă acolo. Guvernul Ponta a făcut pași înainte în ultimii ani s-a ajuns la punctul în care nu se mai poate reveni înapoi? Ei bine, nu. Și am spus acest lucru foarte clar președintelui Senatului. I-am spus că într-o țară, într-un stat de drept, nu poți să ataci, per, să faci atac la persoana președintelui celui mai înalt tribunal din țară. Așa ceva nu se întâmplă. I-am spus asta. Și, deci, Într-adevăr, mai sunt lucruri de rezolvat și trebuie să continuăm dialogul, inclusiv cu Parlamentul, în legătură cu imunitatea. Fiecare Parlament are un sistem de imunități pentru membrii săi, dar trebuie să spun două lucruri în legătură cu asta. Întâi, imunitatea aproape în toate sistemele parlamentare din lume este legată de activitățile persoanei respective în calitate de parlamentar pentru a proteja aceste persoane în calitatea lor de parlamentar și nu trebuie să se extinde la altceva, la alte activități. Și am spus președinților Camerelor Parlamentului acest lucru foarte clar. Așa înțeleg eu imunitatea și vom evalua ce fac și în funcție de acest principiu. Al doilea principiu este că dacă se ia o decizie de ridicare a imunității, această decizie trebuie să se bazeze pe aceleași criterii pe care se judecă și alți cetățeni când sunt aduși în fața justiției. Nu trebuie să existe diferențe în modul în care se face justiția, fie că un cetățean este ales în Parlament, fie că nu. Și acesta este un principiu pe care îl vom folosi în evaluarea noastră a modificărilor potențiale sau a noilor legi eventual propuse spre adoptare sau adoptate. Și domnul Niedermüller a spus că nu suntem implicați în faza de pregătire a legilor. Trebuie să respectăm independența justiției, dar trebuie să respectăm și rolul uh, ramurii legislative, într-adevăr. Dar trebuie să putem spune în acest proces că dacă se adoptă acest uh, act legislativ, atunci se vor trage cu tare și cu tare concluzii. Recent am răspuns la o întrebare în legătură cu un proiect de lege din Franța și atunci am spus, dacă proiectul de lege uh, ar fi adoptat, ar apărea cu tare și cu tare problemă. Aceeași situație se aplică și aici. Și, deci, poate, din punct de vedere politic și practic, e mai inteligent să prevenim oamenii. Atenție, dacă faceți acest lucru, se poate întâmpla cu tare și cu tare lucru, în loc ca legea să treacă și apoi să cerem modificarea ei. Iată care este echilibrul pe care încercăm să-l, să menținem. Acum, în ceea ce privește integritatea liderilor politici, știți că este o chestiune foarte sensibilă. Știți foarte bine acest lucru. Întrebarea poate fi pusă în termeni foarte generali, dar în acest caz devine o situație specifică pentru că e clar că e vorba de domnul prim-ministru Ponta și moțiunea de, cendur, de cenzură. Eu nu pot decât să fac referire la declarația doamnei Sipel, care e corectă, și anume că este în continuare anchetat în legătură cu activități dinainte de um, perioada sa ca parlamentar sau prim-ministru. Da, așa este. Dar este foarte clar că, deși, pe de o parte, spunem că membrii Parlamentului și oamenii politici nu trebuie să aibă tratament special față de cetățenii de rând, este adevărat, într-adevăr, că noi trebuie să um, respectăm standarde mai ridicate decât standardele minime pe care le cerem de la cetățeni. Acesta este punctul meu de vedere. Nu este o chestiune de lege aici, este vorba de morală politică, după părerea mea, și cred că majoritatea acestui Parlament este de acord cu această poziție. De aceea am spus că nu este doar o chestiune de ordin național. Sunt de acord depășește strict cadrul național, dar doresc să plasez chestiunea în contextul schimbărilor care sunt încă necesare. Repet, s-au făcut multe, s-au făcut progrese remarcabile, mai ales în ultimii ani, dar nu am ajuns la acel punct de la care nu se mai poate da înapoi și acum există o confruntare deschisă între două ramuri ale puterii, Parlamentul și sistemul judiciar, care se critică în mass media și acest lucru nu e bun pentru nici una dintre ramurile puterii și sper că toată lumea poate să înțeleagă acest lucru în România. Dar, în același timp, este adevărat și faptul că sistemul judiciar poate funcționa la toate nivelurile și funcționează la toate nivelurile, nu își îngrădește activitatea la vreun nivel. Trebuie să spunem și acest lucru. Doamna Gomez mi-a cerut să fiu strict. Ei bine, nu cred că cineva mă consideră că nu sunt strict. Oricum voi încerca să fac așa cum uh, mi-ați cerut. Am încercat să o fac și astăzi. Și doresc să mai spun doamnei Holmeier că atunci când criticăm lideri din anumite țări, politicieni, prim-ministri, nu criticăm țările, criticăm politicieni. Și țările sunt mai mult decât oamenii politici, spun eu în calitate de politician, din fericire. Și încă un lucru în care cred, dar nu am un răspuns, în legătură cu câinii vagabonzi. Știu că este o chestiune care atrage mult uh, atenția publicului. Știu că mulți cetățeni europeni uh, sunt, uh, au, au, au sentimente foarte puternice în legătură cu această chestiune și ceea ce se întâmplă cu câinii vacanți în România pare o situație gran, groaznică. Și ca iubitor de câini și posesor de câine pot să vă spun că problema este foarte, foarte complicată. Dacă ați avea un copil pe stradă care a fost mușcat și omorât de un câine vagabond, cum ar reacționa publicul dacă nu faceți nimic cu câinii vagabonzi? Știu că tratamentul câinilor vagabonzi trebuie să fie unul uman. Și, într-adevăr, poate practicile pot fi ameliorate, dar există două puncte de vedere întotdeauna într-un astfel de um, într-o astfel de chestiune și trebuie să privim situația din ambele unghiuri, pentru că au avut loc tragedii umane din cauza câinilor vagabonzi, nu doar în România. Și o ultimă observație, domnule președinte, pentru că am despășit, timp, despășit timpul, deci vreau să vă mai spun că mă bucur că am avut această dezbatere, am fost foarte deschis cu dumneavoastră și chiar dacă unii și-ar fi închipuit că va fi o luptă politică, că uh, grupurile politice se vor ataca unele pe altele, pot să vă spun că am fost plăcut surprins că în această comisie, domnule președinte, s-a dorit să se discute despre chestiuni structurale, despre modul în care putem ameliora această situație structurală și doresc să, să spun că, în general, comisia a fost de acord cu evaluarea că România a făcut progrese mari în acest domeniu în ultimii ani. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru răbdare. Vice President. Mulțumesc, Franz, mulțumesc, domnule vicepreședinte. It's rarely you get applause. Um... Iată, um, și aplaudat. Mă bucur, spune domnule, domnul Timmermans. Înainte de a pleca, doresc să spun că ați vorbit despre o luptă politică între grupuri. Eu doresc doar să spun că amintesc colegilor că aici nu e vorba de o luptă, este un mecanism de respectare a drepturilor fundamentale. Este un dialog politic care uneori uh, poate fi animat. Deci acest mecanism este unul dinamic, uh, nu întotdeauna foarte calm, tensiuni foarte mari apar, așa cum s-a întâmplat și azi, fără a intra în detalii, discutăm deseori despre aceste lucruri. Doresc să mulțumesc colegilor pentru faptul că am avut această dezbatere cu anumită disciplină și demnitate, pentru că, într-adevăr, anxietatea a fost um, palpabilă, dar examinarea situației din statele membre este o chestiune legată de drepturile fundamentale. Mulțumesc Um, colegilor pentru participare. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, pentru faptul că a venit și ne-a răspuns la întrebări în mod precis. Dragi colegi, um, vom continua să monitorizăm uh, situația, vom mai discuta la ședința coordonator. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și pentru participare. Colleagues, we uh, move straight to... Dragi colegi, trecem direct la următorul punct, punctul 8, pentru că suntem în întârziere. Așa că o să continu. Vă rog frumos să părăsiți sala rapid, dacă nu aveți de gând să rămâneți. La punctul 8, raportor pentru aviz este Peter Niedermüller. Nu te teme, Peter, noi doi rămânem și uh, terminăm treaba. Avem un schimb de opinii în prezența domnului Fernandes. We have the exchange of views with Mr. Fernandez, the budget rapporteur. Avem un schimb de opinii cu domnul Fernandes, raportorul pentru bugetul 2016 de la Comisia pentru Bugete. Îi dau cuvântul domnului Niedermüller, care va prezenta prioritățile libe pentru bugetul 2016. E un punct foarte important. Dragi colegi, dacă nu doriți să participați, vă rog să părăsiți sala. Și o să-l rog pe domnul Fernandez să comenteze prioritățile libe înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră pentru un schimb de opinii pe fond. Domnule Fernandez, aveți cuvântul. Niedermüller Ba nu, mai întâi domnul Niedermüller. Mă scuzați, domnule Fernandez, domnul Niedermüller mai întâi. Peter, te rog să începi. Thank you very much. I... Mulțumesc foarte mult, nu aud aproape nimic, dar o să încerc să fac tot ce pot. Da, foarte bine că n-ați auzit, pentru că am făcut o greșeală, deci mă bucur că n-ați auzit. Thank you, Thomas. Mulțumesc, Thomas, mulțumesc foarte mult. Domnul Jdehovski, vicepreședintele, încearcă să facă ordine în sală. Mulțumesc. Te rog, Peter. Mulțumesc. În primul rând aș dori să-i mulțumesc domnului Fernandes pentru prezență și aș dori să menționez unele priorități ale Comisiei Libe pentru bugetul 2016. Unele dintre aceste priorități au fost transmise printr-o scrisoare uh, scrisă de domnul Moraes și trimisă președintelui Comisiei pentru Bugete. Și sigur că, la modul general, primul punct este discuția actuală pe tema fluxurilor migratorii din Mediterană și reacția Uniunii Europene la aceste fluxuri. Este, desigur, un subiect major pentru noi. Sunt unele priorități cheie pe care aș dori să le subliniez în acest context. În primul rând, au crescut, uh, ar trebui să crească fondul de azil, migrație și uh, fondurile um, pentru azil, migrație și realocare ca să ne asigurăm că operațiunile Comisiei sunt bine finanțate să se amelioreze condițiile de integrare pentru solicitanții de azil și pentru refugiați și să se susțină toate statele membre din linia întâi care fac obiectul presiunilor migratorii. În al doilea rând, o reacție bugetară adecvată la provocările umanitare cu care se confruntă Uniunea Europeană în uh, legătură cu fenomenul migrației din Mediterana, mai ales operațiunile de căutare și salvare. În al treilea rând, o creștere la bugetul și personalul EASO, mai ales pentru că Comisia a cerut să se reducă personalul și bugetul, EASO pe motive tehnice. Apoi am dorit o mărire a bugetului uh, Frontex, mai ales în ceea ce privește operațiunile Triton și Poseidon, și să insistăm că salvarea de vieți trebuie să fie principala misiune a acestor operațiuni. În ceea ce privește agențiile, comisia noastră consideră că Comisia Europeană ar trebui să încerce să țină mai bine cont de volumul de muncă și de sarcinile fiecarei agenții uh, din domeniul drepturilor omului și uh, aplicării democrației. În ultimul rând, e foarte importantă buna funcționare a statului de drept și a sistemului judiciar pentru noi. Pe lângă aceste priorități cheie, domnule Fernandez, vreau să vă pun o întrebare legată de propunerea Comisiei privind decizia de a mobiliza instrumentul de flexibilitate. În calitate de raportor liber pentru instrumentul respectiv, mă interesează în mod deosebit. După cum știți, utilizarea instrumentului de flexibilitate se înscrie în propunerea Comisiei de a avea un mecanism de realocare rapid și de a oferi asistență Greciei și Italiei. Cum intenționează Comisia pentru Bugete să dea curs acestei propuneri? Va fi tratată în paralel cu bugetul pe 2016 și negocierile aferente? sau uh, va fi uh, tratată această propunere mai rapid în contextul negocierilor actuale ale Consiliului privind mecanismul de realocare? Mulțumesc! Um, este foarte util, Peter, că ai pu- ați pus întrebări uh, clare domnului Fernandes. Aș dori acum să-l rog pe domnul Fernandes să comenteze prioritățile libe înainte de a da cuvântul raportorilor din umbră. Deci, domnul Fernandes are cuvântul pentru a comenta ce a spus domnul Niedermüller. Oui, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Am venit să prezint orientările noastre care au fost deja votate. Votul a avut loc la Comisia pentru Bugete și de asemenea s-a votat și mandatul pentru trilog, care conține prioritățile noastre generale. Doresc să vă amintesc că am votat uh, pe 11 martie principalele orientări. Și în aceste orientări, noi am uh, susținut uh, ocuparea, antreprenoriatul, întreprinderile și, de asemenea, solidaritatea internă și solidaritatea externă, securitatea și migrația. Sigur că aceste priorități au consecințe bugetare asupra liniilor vizate și asupra programelor. Pornim de la un principiu în bugetul 2016, și anume că angajamentele vor fi respectate. Pacta sunt servanda. Ce înseamnă asta? Înseamnă că angajamentul uh, pe care l-a exprimat Consiliul față de Parlament în privința flexibilității, de asemenea ce a promis Consiliul în legătură cu CFM 2014-2020, se referă la principii de flexibilitate diferite de cele ale cadrului 2007-2013. Noi am acceptat acest CFM mai redus tocmai pentru că ni s-a oferit uh, în contrapropunere flexibilitate, adică instrumentele de flexibilitate. Și avem un dezacord cu Consiliul aici, pentru că noi considerăm că instrumentele de flexibilitate, cum ar fi fondul de solidaritate sau instrumentul de flexibilitate pe care îl discutăm aici, sunt pentru noi uh, instrumente care sunt mai presus de cadrul financiar multianual. Sunt în afara cadrului financiar multianual. Și încă ceva, marjele nefolosite într-un anume an, începând cu 2016, pot să fie folosite în anii următori. Pentru că avem o marjă globală. Avem un buget mic și, din motive de eficacitate, Trebuie să utilizăm această flexibilitate și aceste instrumente de flexibilitate. Și mai înseamnă ceva, nu trebuie să vorbim despre problema plăților. Este inacceptabil că peste 2 miliarde de uh, fac, sume, o sumă de peste 2 miliarde reprezintă facturile neplătite. Este o consecință logică a angajamentelor și ar trebui să cerem Consiliului în primul rând să-și plătească datoriile, să plătească facturile, să plătească ceea ce a autorizat să se plătească, angajamentele, și este inacceptabil ca acest lucru să se întâmple mai ales la rubrici importante. Rubrica 3 este funcțională, să zicem. Avem o problemă însă la proiectele pilot și la acțiunile pregătitoare. Și mai înseamnă ceva, 124 de milioane de euro, propunerea pentru instrumentul de flexibilitate, nu uh, sunt uh, suficiente, după părerea noastră. Pentru că vom avea nevoie de o marjă pentru cheltuieli neprevăzute și de asemenea de o marjă pentru proiectele pilot și pentru acțiunile pregătitoare. În ceea ce privește bugetul, mai ales pentru această comisie. Avem uh, măriri la fondurile principale, fondul pentru azil, migrație, integrare și așa mai departe. Avem o creștere a angajamentelor de 36,3%, uh, ceea ce este foarte mult și, de asemenea, fondul de securitate internă a crescut cu 7,5% la uh, credite de angajament. La plăți, fondul de migrație și integrare a crescut cu 35% și fondul de securitate cu 15,5%. De asemenea, la programele din domeniul justiției și uh, din domeniul egalității drepturilor și cetățenie, avem iarăși o mărire, compar cu 2015, o mărire de 4,5% la credite de angajament. Mai este un aspect generic în mandatul nostru, care a fost votat la Comisia pentru Bugete, mandatul pentru trilog. Reducerea de personal de 5% pe următorii 5 ani nu trebuie să se aplice la fel uh, în toate agențiile. Avem o situație urgentă, după cum știți, dacă ne gândim la cele nouă agenții, constatăm, de exemplu, că Frontex la angajamente are o creștere de 4% și sunt agenții, de exemplu EASO, unde este minus 2,4% și de asemenea la FRA, Agenția Drepturilor Fundamentale, minus 0,4%. Sunt agenții pe care le-am considerat prioritare și în raportul nostru privind mandatul am menționat faptul că suntem preocupați la modul general de agenții și la modul specific de um, această agenție, mai ales EASO, European Asylum Support Office, dar și Europol și agențiile care țin de domeniul libe. Deci am trecut asta în raportul nostru. Recent s-a adoptat uh, proiectul de buget rectificativ 5, care va fi votat în plenară la Strasburg la următoarea sesiune. Comisia propune consolidări, 16 posturi pentru Frontex, 4 pentru EASO și 3 pentru Europol. Însă apoi este cam ridicol din cauza regulii de reducere de 5% de personal, în propunerea de proiect de buget pe 2016 a Comisiei, vor fi mai puține posturi pentru Frontex, mai, puține, mai puțin cu 3 pentru Europol și mai puțin cu 4 pentru Eurojust, ceea ce demonstrează exact ce spuneam, și anume că trebuie să analizăm îndeaproape chestiunile de personal legate de agenții. Și aș dori să mai amintesc un lucru. Discutăm acum despre un proiect de buget al Comisiei. Discutăm despre un proiect de buget pe care Consiliul va face o lectură și de obicei mă aștept la ce e mai rău de la lecturile Consiliului, pentru că Consiliul face întotdeauna declarații frumoase pe care noi le acceptăm și suntem de acord cu ele și după aceea Consiliul nu uh, alocă suficienți bani pentru priorități. Uneori nici nu alocă suficienți bani pentru a se plăti ceea ce s-a făcut deja, exact cum spuneam. Și asta înseamnă că vom negocia pornind de la prioritățile pe care le-am menționat. Avem uh, această propunere de buget a Comisiei cu sumele mărite, dar și cu critici clare din intervenția pe care tocmai am făcut-o. Vom avea mandatul pentru negocierile în format tripartit. În 3 septembrie este termenul de depunere a amendamentelor bugetare și va fi o procedură mai specifică în acest raport pentru mandat nu trebuie să trecem lucrurile foarte specifice, ci am menționat agențiile despre care v-am spus. Apoi, în septembrie pregătim rezoluția din octombrie. 28, 29, 30 septembrie votăm la bugete amendamentele. În octombrie votăm uh, rezoluția, apoi mergem în plenară și eu sper uh, ca Consiliul să respecte principiul pacta sunt servanda și apoi sper să transpună în termeni bugetari prioritățile politice pe care le-a anunțat și la creditele de angajament și la creditele de plată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Fernandez. Aș dori să dau acum cuvântul unor uh, Eh, raportor din umbră, Thomas și apoi domnul Coelio. Te rog. Eh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Am dorit să îi mulțumesc în primul rând lui Peter pentru modul în care a organizat dialogul cu noi și pentru modul în care a condus întâlnirea între raportorii din umbră, o singură întâlnire deosebit de rodnică, care ne-a permis să ajungem la un numitor comun. Din punctul de vedere al PP-ului, aș dori să spun că ne dorim să sporim bugetul uh, pentru ANAF și Frontex pentru a face mai bine față um, presiunii migraționale. Dor- Dorim de asemenea ca Biroul European pentru, pentru cerile de azil uh, și Frontex să fie scoase din această procedură astfel încât să nu mai trebuie să respecte această cerere de, de reducere a personalului. Cred că trebuie să regândim această idee de scădere a personalului, ținând, contul de, ținând cont de sporirea sarcinilor trasate acestor uh, agenții. Este o contradicție amintită deja de mai multe ori sporim de asemenea sporirea bugetului Europol și ASO, astfel încât aceste agenții să poată răspunde mai bine noilor amenințări în domeniul uh, migrației și să uh, combată mai bine amenințările teroriste. Ultimul punct la care doresc să mă refer este că deja de mult, uh, de mult timp nu am mai pus la dispoziție fonduri financiare suplimentare pentru a combate traficul de droguri Cred că trebuie să ținem cont de faptul că în ultimii șase ani au uh, fost concepute mai mult de 50 de noi de droguri sintetice. Deci în numele Partidului Popular European aș dori să cer Comisiei Europene să organizeze o o, un proces de reflexie profund în legătură cu agenția europeană care se ocupă de problema substanțelor stupefiante, pentru că mi se pare că nu, nu i s-a acordat o atenție suficientă acestei teme. Cred că nu mai trebuie să închidem ochii în fața problemei reprezentate de droguri Trebuie să facem ceva în legătură cu această problemă care s-a agravat în urma crizei economice. Mă opresc aici. Celelalte puncte au fost deja amintite. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru atitudinea lor constructivă pe, pe parcursul discutării acestui proiect uh, de buget. Îți mulțumesc, Thomas. Are acum cuvântul Carlos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acabou de fazer relativamente ao plano Juncker Permiteți-mi să abordez trei aspecte. Mai întâi, una generală, nu doar pentru comisia noastră, cred că și comisia pentru, pentru Comisia pentru Bugete, domnul Fernandez și-a trebuit să noteze acest lucru. Bugetul este în continuare insuficient față de ambițiile noastre. Nu putem să continuăm să creăm mai multă Europa cu un buget mizerabil. Nici măcar 1% din PIB-ul Uniunii Europene. Apoi, în al doilea rând, este evident că în comisia noastră ne confruntăm cu noi provocări. Așa cum au spus antevorbitorii mei, se pune problema presiunii migratorii în zona Mării Mediterane și solicitările de azil și suntem confruntați cu un adevărat val de imigranți și de solicitanți de azil și trebuie să oferim soluții, răspunsuri. Putem anticipa aceste soluții la nivel bugetar și în acest buget nu s-a făcut acest lucru, deci este clar că trebuie să folosim instrumentele pe care le avem la dispoziție, de exemplu, mecanismul de flexibilitate, așa cum a spus colegul Niedermüller și are dreptate. Trebuie să oferim soluții, răspunsuri la aceste situații de urgență. Nu putem spune, ne pare rău, dar din cauza procedurii nu avem răspunsuri. Nu putem să oferim soluții. În fine, colegul Fernandez a menționat acest lucru și anume că deseori Parlamentul se mulțumește cu respingerea propunerilor în cifre de comisie. Comisia propune anumite sume, Consiliul um, face să, să scadă aceste sume și Parlamentul cere să se revină la sumele propuse de Comisia Europeană. Dar sumele propuse de, la, de Comisia Europeană la început sunt sub nivelul nevoilor. pentru Agenția de Luptă împotriva Drogurilor și Toxicomaniei, dar și pentru celelalte agenții, se spune că se dorește reducerea personalului cu 5%. În agențiile mari acest lucru mai poate să aibă o logică, dar în agențiile mici a pierderea unui post poate să însemne că se pune capăt unei funcții esențiale, dar un post nu e mare lucru, nu e o sumă mare pentru bugetul Uniunii. Un post într-o agenție cheie însă poate să distrugă capacitățile operaționale ale acestei agenții. Bun, sper că domnul Fernandes va transmite la Comisia pentru buget aceste preocupări. Mulțumesc. Cut short discussion. Nu doresc să scurtez această dezbatere referitoare la buget pentru că este deosebit de importantă. Însă, Trebuie să încheiem cât mai repede, pentru că urmează audierea privind uh, uh, candidații la Agenția pentru Drepturile Fundamentale. Deci uh, aș dori să-i rog pe viitorii colegi care au cuvântul să fie cât mai succinți. succinți. Marian, voi vorbi în sodeză, poate voi fi și mai succintă. Aș dori să spun că nu, sunt, nu suntem cu totul de acord cu aceste propuneri. Ne dorim să avem un buget care să poată salva uh, vieți și să protejeze oamenii și pentru toate aceste acțiuni avem nevoie de resurse ne, ne, ne dorim mai multe resurse pentru EASO, de exemplu. Nu considerăm că măsurile represive ajută la ceva. Și aș dori să spun ceva. Consiliul European cred că a luat-o pe o cale foarte periculoasă, pentru că acum uh, spun că uh, se concentrează prea mult pe măsuri uh, uh represive și nu mai discută de modalitățile existente de returnare și readmisie Există, se pare, bani pentru a finanța operațiuni militare care să scufunde navele, embarcațiunile în care se află refugiați. Noi am dorit ca acești bani să fie uh, folosiți pentru măsurile de relocare și returnare. Se pare că noi trebuie să facem acest lucru pentru că Consiliul nu este dispus să facă acest lucru. Mulțumesc! Îmi cer scuze că nu mai avem atât de mult timp. Îi dau cuvântul lui Peter. Vă mulțumesc, voi fi foarte, foarte succint. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc, domnule Fernandez, pentru comentariile și remarcile dumneavoastră, care sunt uh, importante pentru noi. Aș dori să mulțumesc și eu raportorilor din uh, umbră. Sunt de acord cu tine, Thomas. Uh, Într-adevăr, am avut o atmosferă de cooperare extraordinară la, întâlnirile, la întâlnirea noastră și uh, sunt convins că vom ajunge la o poziție puternică a Comisiei Libe în, în ceea ce privește bugetul pe anul 2016. Domnule Fernandez, aveți acum dumneavoastră cuvântul pentru ultimele, ultimele remarci. Avem un buget uh, care reprezintă cam 1% din PIB-ul um, statelor membre și nu este suficient pentru a ne permite să ne achităm de toate noile competențe și uh, priorități ale Uniunii Europene. Totuși, acest buget este foarte important pentru Europa și are valoare adăugată foarte mare. Trebuie să spunem și să repetăm că bugetul Uniunii Europene este în, um, la nivelul de 94% pentru investiții și doar 6% pentru cheltuieli administrative. Deci este un buget care are o valoare adăugată evidentă. Dar acest buget trebuie să mm, provină din noi surse provi. Nu revin acum la această discuție, dar modul în care se realizează acest buget și, uh, pe de o parte, um, cei care contribuie și cei care beneficiază de pe urma acestui buget nu se acordează optim. Este, mm, știm că avem nevoie de unanimitate pentru adoptarea bugetului și din cauza aceasta în fiecare an <laughs> adoptăm bugete mai mici decât ce s-a prevăzut în planul financiar multianual. Este incredibil că statele membre care au votat pentru cadrul financiar plurianual apoi votează sistematic împotriva tuturor bugetelor anuale. Nu spun acum despre ce state membre e vorba, dar sunt mai multe. Apoi, ar trebui să mai facem un lucru pe care nu-l facem niciodată. Știm cât costă un loc de muncă în plus. Ar trebui să estimăm și cât costă renunțarea la unui post. Este foarte important pentru că uh, dacă tăiem un post, înseamnă că un lucru nu se va mai face și dacă nu se face, trebuie văzut cât costă acest lucru Uniunii Europene și dacă costă mai mult decât economia făcută, trebuie să ne schimbăm abordarea. Și această modalitate de a vedea bugetul este foarte importantă. Deci să evaluăm costurile de a nu face un lucru pe care trebuie să-l facem. Bineînțeles, că banii nu sunt suficienți pentru multe agenții, dar avem anumite limite. Avem limita de 1% din cadrul financiar multianual. Vă cer înțelegerea dacă am luat toate amendamentele tuturor comisiilor, am avea nevoie de întregul cadru financiar multianual. Am avea nevoie deci, de cele șapte bugete. Unul nu ar fi suficient. Vă mulțumesc. Thank you very Vă mulțumesc foarte mult, domnule Fernandez. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră, lui Peter Niedermüller și tuturor uh, colegilor noștri. Pe data de 15 iulie vom vota acest proiect de aviz. Și acum trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi, procedura de alegere a unui candidat pe postul de director al Agenției Uniunii Europene pentru Drepturile Fundamentale, conform reg- regulamentului 168. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au mai rămas prezenți la acest punct. Este joi după masa târziu și mulțumesc celor care participă la discutarea acestui punct atât de important. Cred că ar trebui să primesc uh, altă notă pentru acest punct. Sorry, colleagues, I have to some, draw some lots, so I'm just checking um, the procedure. Îmi cer scuze, dragi colegi, a trebuit să verific care este procedura. Dacă toată lumea este pregătită, putem trece la audierea candidaților pentru postul de director al Uniunii Europene pentru drepturile fundamentale. Conform articolul 15 din regulament, Parlamentul European și Consiliul trebuie să își uh, să adopte un aviz și să indice ordinea uh, preferinței între acești candidați. Vom uh, audia în mod individual cei trei candidați, uh, conform articolului 15 alineatul 2 din regulamentul 168-2007, care spune că în temeiul unei liste pregătite de comisie după selecționarea candidaților și după o procedură transparentă de selecționare, candidații vor trebui să răspundă unor întrebări în fața Parlamentului European. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene adoptă apoi uh, avize prin care declară care este ordinea preferințelor. Aș dori să vă aduc aminte că am transmis deja un chestionar în pregătirea acestei întâlniri celor trei uh, candidați uh, care au răspuns în scris acestui chestionar și aceste răspunsuri ar trebui să le găsiți în documentele, în dosarele din fața dumneavoastră. Aș dori să vă aduc aminte că votul va avea loc pe data de 2 uh, iulie pentru a determina ordinea preferinței. Și acum o să trag la sorți numele primului uh, candidat care va interveni, după care vom respecta ordinea alfabetică a celor doi rămași. Poate nu este o procedură necesară pentru trei candidați, însă ea este procedura pe care trebuie să o respectăm. Știți cât de transparentă este Comisia Libes. Cred că toată lumea este uh, mulțumită cât de transparent este acest vas de unde extrag biletul. Nu doresc să fiu acuzat că aș prefera pe cineva. Nu-i cunosc pe niciunul dintre candidați, nu sunt rude, niciunul nu e scoțian sau a, domnul O'Flaherty este primul. Eu nu sunt irlandez, am un accent scoțian, cred că știți acest lucru. Domnule O'Flaherty, sunteți primul. Și apoi, în ordine alfabetică, sau poate aș fi trebuit să, tra- să trag un alt nume, dar următorul în ordine alfabetică Deci domnul Flaherty, apoi domnul Van der Lan și apoi domnul Brandt Keris. Ok. So, so I welcome Mr. Um, O'Flaherty to the Libe meeting. Deci, bun venit, domnule O'Flaherty, la reuniunea Comisiei LIBA. Îmi cer scuze, dragi colegi, a fost o zi foarte ob- uh, obos- obositoare. Câteva informații despre structura acestei audieri candidații vor avea ocazia de a ține o declarație introductivă uh, orală, nu mai mult de 5 minute. După această introducere vom avea timp pentru 11 întrebări. Bine ați venit la Comisia Libe, ați ajuns până la această etapă, cred că vă veți descurca în continuare. Deci după prezentarea introductivă vom avea 11 întrebări din partea membrilor Uh, fiecare întrebare 3 minute, 1 minut pentru întrebare, 2 minute pentru răspuns și aș dori să înțelegeți că mm, voi fi foarte strict cu respectarea timpului alocat, pentru că dacă nu, ultimul vorbitor uh, va fi uh, defavorizat. Deci voi fi obligat să vă întrerup dacă vă depășiți timpul alocat. Deci vă rog să nu, să nu vă depășiți timpul de 5 minute. Există interpretare, deci puteți uh, folosi orice limbă oficială și v-aș ruga să țineți cont de faptul că intervenția dumneavoastră trebuie să fie interpretată, deci să nu vorbiți prea repede. Și aș dori să vă aduc aminte din nou să nu vă lungiți cu declarația dumneavoastră introductivă mai mult de 5 minute. Sper că sunteți uh, pregă, uh, pregătiți, sper că și colegii sunt uh, pregătiți, haideți să-i uh, dăm o șansă candidatului. Vă rog să nu mai vorbiți și dacă toată lumea este pregătită, aveți cuvântul domnule O'Flaherty, 5 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei Libă. Este o mare plăcere să mă aflu în fața dumneavoastră în această dupămasă. masă de dimineață, odată cu raportul privind Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale, am văzut cât de mare succes a avut această agenție de când a fost uh, creată, a adus uh, rezultate pozitive care sunt utile în achitarea sarcinilor uh, pe care le are și Comisia Liberă și Parlamentul European. Pe măsură ce această agenție evoluează și merge mai departe, eu aș propune să ne concentrăm mai mult pe trei aspecte ale activității acestei agenții, ținând seama de experiența trecută, desigur. În primul rând, este vorba de punerea drepturilor fundamentale în centrul activităților tuturor instituțiilor Uniunii Europene. Până în acest moment, într-o mare măsură, nu prea se discută despre drepturile omului Acestea sunt prezente în anumite contexte, dar nu în toate, mai puțin, de exemplu, atunci când se discută despre securitate. Al doilea domeniu asupra căruia agenția ar putea să se aplece mai mult este, este inform, campanii de informare privind drepturile fundamentale, cele regăsite în Cartea Europeană pentru Drepturile Fundamentale. Cred că acest lucru nu ține neapărat de competența acestei agenții, ci mai ales de competența actorilor naționali. Însă această agenție are un rol important ca un centru de excelență să catalizeze aceste activități pe plan național. Un al treilea domeniu prioritar pe care, pe care vi l-aș propune astăzi se referă la act, actorii care merg dincolo de această instituție și de state, care au un rol important în respectarea drepturilor fundamentale. Și mă gândesc în mod spe- uh, special la sectorul uh, de afaceri. Uh, Agenția Europeană trebuie să înțeleagă care, este, care sunt responsabilitățile sectorului privat pentru respectarea drepturilor fundamentale. Gândiți-vă la uh, păstrarea, la depozitarea datelor cu caracter personal. Uh, această agenție dorește să vă sprijină mai bine activitatea dumneavoastră în toate aceste domenii și vă puteți întreba de ce îmi doresc eu uh, să mă ocup, uh, să ocup acest uh, post sau de ce aș fi pregătit pentru acest post. Și aș dori să vă menționez câteva calități importante pentru acest post. Directorul acestei agenții trebuie să fie un uh, european uh, pasionat de ideea europeană. Eu sunt un, uh, euro, un cetățean european mândru, mândru de Europa care a câștigat premiul Nobel pentru pace. În al doilea rând, directorul acestei uh, agenții trebuie să aibă uh, experiența necesară de a înțelege norme, la modul teoretic normele privind drepturile fundamentale și să le transforme în acțiuni concrete. Și eu aș uh, Aș uh, spune că experiența mea de 8 ani din uh, Comitetul pentru Drepturile Omului din ONU um, este o experiență foarte relevantă din acest punct de vedere. O altă calitate necesară viitorului director este capacitatea de a înțelege funcția de uh, susținere a acestei agenții Politicile sunt determinate de Parlamentul European și ele trebuie să fie sprijinite prin date, prin analiză pertinente uh, făcute de Agenția, uh, Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale. Și și în acest punct de vedere, experiența mea trecută cred că este uh, utilă din punctul de vedere al uh, criteriilor pe care trebuie să le respecte viitorul director, cred că acesta trebuie să demonstreze că a atins deja obiective care țin de drepturile omului, obiective complexe. Și aș putea, să vă dau mai multe exemple, însă o să vă dau un singur, singur exemplu concret. Anul trecut uh, am, s-a desfășurat cu succes un uh, efort de reformare a sistemului drepturilor omului la New York, la ONU și în mare parte rezultatul acestui proces a fost determinat de un proiect pe care l-am condus eu în urmă cu câțiva ani, cunoscut sub numele procesul de la Dublin pentru consolidarea acestui proces și 80% din uh, recomandările respective s-au inspirat din proiectul pe care l-am, uh, pe care l-am condus eu timp de 2 ani și este un, uh, un exemplu recent despre posibilitățile mele de a mă achita de responsabilitățile complexe care revin uh, Agenției uh, Europene pentru Drepturile Fundamentale. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule O'Flaherty. Trecem acum la runda de întrebări. Îmi cer scuze, este o procedură nouă și pentru mine. Deci începem acum prima întrebare timp de 3 minute din partea primului coordonator. Un minut pentru întrebare, două minute pentru uh, răspuns și are cuvântul doamna Monica Holmeier din partea PP-ului. Un minut întrebare, două minute la răspuns. Monica, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Monica, o secundă doar să-și pună invitatul nostru căștile. Following Commissioner Timmermans' announcement that the de după anunțul domnului Timmermans și microfonul se oprește. Microphone is Again. Uh, will be about tolerance. Domnul Timmermans a spus că Agenția Drepturilor Fundamentale trebuie să înveze uh, toleranța, adică cum se lupte împotriva urii, uh, împotriva unor comunități, împotriva unor religii în uh, Uh, societățile noastre. Cum puteți contribui la această dezbatere? We'll start the clock for two minutes. Și acum pornim cronometrul pentru răspunsul de două minute. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc. Cred că această inițiativă a Comisiei este una importantă. Vicepreședintele Timmermans a spus că desul consideră că se va consolida astfel cadrul responsabilității Uniunii Europene în Uniunea Europeană și respectarea regulilor de statele membre. Dacă bine am înțeles, este una dintre chestiunile prioritare legate de încălcările drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Agenția Drepturilor Fundamentale poate să participe de mai multe ori. Întâi, oferind date solide, așa cum face deja, în legătură cu incidența discursurilor și actelor um, bazate pe ură în Uniunea Europeană. Și uh, vedeți din situația, um, din, din cazul uh, Charlie Hebdo, dacă aceste materiale sunt disponibile, situația se poate modifica foarte rapid, uh, chiar într-o lună. Apoi, în al doilea rând, agenția are un rol de consiliere tehnică în ceea ce privește cadrul juridic pentru protejarea drepturilor în cazul uh, uh, unor uh, discursuri încărcate de ură. Deci, întrebarea este unde se trage linia. E bine, se trage linia acolo unde spune legea că se trage linia și Agenția Drepturilor Fundamentale poate să ofere expertivă te expertiză tehnică în acest sens. Apoi, um, această strategie poate să funcționeze doar dacă este diseminată, așa cum a spus și domnul Timmermans. Deci, Agenția Drepturilor Fundamentale are un rol în comunicarea rezultatelor în statele membre pentru a obține consecințe. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum urmează o întrebare din partea lui Mariu din partea grupului S și D, Mariu Lauristin. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Flaherty, CV-ul dumneavoastră este impresionant. V-ați ocupat de aspecte importante din domeniul drepturilor fundamentale. Știți că în această comisie ne așteptăm ca Agenția Drepturilor Fundamentale să fie un partener foarte important al nostru. Avem nevoie urgentă de un instrument care să ne permită să comparăm situațiile din statele membre, să vedem cum respectă statele membre drepturile fundamentale. Astăzi um, avem la dispoziție raportul Agenției Drepturilor Fundamentale, care este foarte bun, dar am avea nevoie de anumiți indicatori comparabili pentru toate statele membre. Credeți că este realistă această așteptare a noastră și credeți că agenția condusă de dumneavoastră ar putea să ne ofere aceste, raport, aceste rapoarte țară cu țară? Mulțumesc. Aveți două minute pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Lauristin. Am participat la această discuție în această dimineață. Eu cred că Agenția de Drepturilor Fundamentale merge în direcția dorită de dumneavoastră. Raportul este scurt, și numește situația, nu vorbește abstract de probleme, spune unde sunt problemele, vorbește și despre bune practici, care este de asemenea o funcție foarte importantă. Metodologia cu indicatori pe care a propus-o Agenția Drepturilor Fundamentale și pe care le, apli, le aplică deja în ceea ce privește situația populației rome și drepturile copiilor, um, oferă deja datele de care aveți nevoie pentru a face evaluările. Deci eu cred că progresăm încet, încet spre o situație în care agenția va fi din ce în ce mai capabilă să furnizeze aceste date, ținând cont de faptul că Uniunea Europeană nu a creat Agenția Drepturilor Fundamentale ca organism de monitorizare, deci trebuie să păstreze integritatea, dar a creat-o pentru a vă oferi informații reale în legătură cu situația din Uniunea Europeană și lucrurile deci progresează în direcția cea bună. Thank you very much. Um, and the next question comes... Mulțumesc. Următoarea întrebare este a doamnei Helga Stevens de la ECR. Pentru un minut. Ia, dank. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat declarația inițială a domnului Oferti, foarte interesant. Am citit și raportul anual uh, al Agenției Drepturilor Fundamentale și uh, m-a interesat partea legată de drepturile persoanelor cu um, dizabilități și convenția de la bază care trebuie ratificată de Uniunea Europeană. Dar este clar că Agenția Drepturilor Fundamentale dorește să se poziționeze ca uh, organism central. Eu aș dori să vă întreb, să vă pun întrebarea în legătură cu acest centru, ideea de centru de eh, excelență în punerea aplicarea a convențiilor pentru persoanele cu, eh, cu dizabilități. Cum se poate face, face acest lucru în practică? Și apoi, în legătură cu eh, mainstreaming-ul, cu fenomenul de mainstreaming, pentru persoanele cu handicap. De multe ori se apar discriminări și acestea sunt tratate separat de, sau drepturile persoanelor LGBTI. Se spune că e vorba de drepturi individuale, dar și alte grupuri, persoane de culoare sau femei cu dizabilități în plus. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Stevens, pentru întrebare. Ratificarea Convenției uh, pentru persoanele cu disabilități de Uniunea Europeană este o bună practică internațională. Este remarcabil faptul că un organism ca Uniunea Europeană să-și ia acest angajament și formal uh, se supune controlului în acest domeniu. Deci, Uniunea Europeană deja stabilește un standard foarte înalt de bună practică, mai ales la nivel de angajament. Acum, dacă se achită de acest angajament, Agenția Drepturilor Fundamentale are un rol critic de jucat pentru a vă da dumneavoastră și celorlalte instituții date pentru modul în care se aplică Convenția în Uniunea Europeană. Două elemente la care mă gândesc. Pe de o parte, în ce măsură se um, aplică principiul acomodării rezonabile de statele membre și un alt concept este legat de capacități și deci cum se respectă autonomia persoanei, chiar dacă persoana trăiește cu un handicap. Și deci agenția poate genera materialele pe baza cărora vă puteți trage concluziile. Sunt de acord cu doamna Stevens în legătură cu ceea ce numim noi în domeniul drepturilor omului și drepturilor persoanelor fundamentale, uh, intersecția dizabilităților. Dacă o persoană trăiește cu de, um, o dizabilitate și este uh, Uh, și din grupul LGBTI sau dintr-o minoritate etnică sau din etnia romă, într-adevăr, experiența negativă a acestei persoane crește și analiza situației drepturilor fundamentale în Europa trebuie să țină cont de toate aceste elemente ale identităților noastre și modul în care aceste elemente care ne definesc se um, influențează unele pe altele pentru a ne pune într-o situație mai bună sau mai proastă decât a vecinului. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Șogor care va pune o întrebare într-un minut din partea PPE. Thank you, <coughs> I'm so, I'm so sorry. Mulțumesc, domnule președinte. Nu, președintele se corectează. Are mai întâi cuvântul doamna Cecilia Wickstrom de la ALDE. Și președintele își cere scuze domnului Șobăr și candidatului. Cecilia Wikström. Thank you very much. Dear Mr. Mulțumesc. Domnule Flaherty, aveți uh, diplome și o pregătire impresionantă. Deci nu vă voi pune întrebare în legătură cu aceste aspecte, dar uh, cel care conduce atenția drepturilor fundamentale trebuie să fie și un manager bun. Așa că v-aș întreba dacă aveți experiență legată cu gestionarea unei organizații de mărime similară cu Agenția Drepturilor Fundamentale, câte persoane ați avut în subordine și de ce v-ați ocupat. Și poate mai concret, pentru, pentru a intra în detalii personale, ne puteți da un exemplu de chestiune de management de care v-ați ocupat cu succes în experiența dumneavoastră uh, profesională trecută? M-am descurcat și cu timpul. Mult mai bine decât mine, spune domnul președinte. Mulțumesc, Cecilia. Încă o dată îmi cer scuze candidatului. Aveți două minute pentru a răspunde. Nu sunt sigur că vă reuși să răspund în două minute. În fine, da, am condus organizații de mult am gestionat și operațiuni pe teren uh, pentru ONU în zone de conflict și post-conflict în Bosnia acum 20 de ani și mai recent în Sierra Leone, de exemplu, operațiuni foarte complexe um, și dificile în zone de război. Apoi am gestionat o echipă mare cu buget semnificativ atunci când am fost coordonator în programele pentru Asia Pacific la Comisariatul ONU uh, pentru Drepturile Omului și atunci um, aveam în subordine cam 100 de persoane, nu mi-aduc aminte de buget. Aș crește dacă v-aș da acum o cifră. Și mai recent am fost comisar șef în, în Comisia pentru Drepturile Omului din Irlanda de Nord, cu un staff de 20-25 de persoane, dar care a abordat probleme complicate într-un context de reduceri bugetare în serviciul public. Și Iată, într-o situație foarte dificilă am reușit să mm, gestionez această operațiune mm, în cazul, într-o situație în care bugetul a fost redus și au fost de luat decizii dificile pentru a concedia oameni și totuși a continua să oferim serviciul pe care îl așteptau cetățenii din partea uh, noastră. Mi-a părut foarte rău că anumiți uh, colegi de care m-am separat au suferit din cauza uh, acestui lucru, dar totuși cred că până la urmă experiența a fost un succes. E o problemă la care nu m-am gândit. Avem 11 întrebări, dar nu e nimeni de la GUE pentru a pune o întrebare. Deci trecem la întrebarea 6 din partea verzilor. Iudit Sargentini, te rog, puneți întrebarea și apoi încerc să găsesc eu o soluție. Deci te rog, pune întrebarea și astfel candidatul poate răspunde. Din partea verzilor, Judith Argentinii. Mulțumesc, Claude. Domnule Flaherty, ați spus că Uniunea Europeană nu a um, creat Agenția Drepturilor Fundamentale ca organism de monitorizare, dar tocmai aceasta este dificultatea politică, pentru că mulți am dori ca Agenția Drepturilor Fundamentale să fie uh, Um, organism de monitorizare. Așa că cum vă situa în acest joc politic în care statele membre nu agrează benchmark-urile care compară, le compară între ele, în care se, care se joacă cu finanțarea dumneavoastră și cu planificarea anuală și doresc legislație în domeniul drepturilor fundamentale uh, dar aceasta se bazează pe datele pe care le colectați. Deci cum vedeți rolul dumneavoastră politic și rolul politic al organizației dumneavoastră în acest cadru? Vă mulțumesc, domnule Stargentini. Rolul agenției este să ofere informații impecabile um, organismelor politice care să poată să-și ia concluziile informații care să reflecte situația din statele membre, să explice ce se întâmplă în statele membre și dacă situația respectivă respectă standardele internaționale și carta. Dar nu Agenția Drepturilor Fundamentale trebuie să judece vreo instituție și vreun stat membru. Aceasta este responsabilitatea Parlamentului și a celorlalte instituții. Deci eu continui să fiu de părere că rolul Agenției Drepturilor Fundamentale este de a vă sprijini pe dumneavoastră în momentul în care încercați să consolidați cadrul de răspundere a statelor membre și știu că vă preocupă aceste aspecte aici la LIBE și Agenția Drepturilor Fundamentale poate să vă ofere asistență, expertiză, care sunt modelele și cum funcționează ele, cum se poate atrage atenția asupra um, cadrelor de monitorizare existente deja în Europa, cum se poate completa cadrul de monitorizare de la Consiliul Europei și nu să intrăm în concurență cu acestea. Deci, într-adevăr, Agenția de Drepturilor Fundamentale poate juca un astfel de rol, însă Agenția nu se va pronunța în legătură cu uh, comportamentele statelor și anumitor instituții. Nu acesta este rolul agenției. Mulțumesc. Citesc regulile și, mi, și aici în reguli scrie că membrii vor pune 11 întrebări. Urmează acum grupul EFDD. Întreb dacă este cineva de la EFDD în sală. Nu este. Știu că nu e nimeni. E doar o întrebare retorică. Bun. Nu e nimeni. Știu că e problema, problema este că suntem joi după masa și mulți colegi s-au întors la domiciliu. Deci poate că e incorrect că unii colegi au mai multe întrebări de pus, deci voi merge până la sfârșit și apoi voi întreba dacă mai are cineva vreo întrebare. Europa Națiunilor este pe uh, locul 8 în ordinea întrebărilor. Apoi, acum dau cuvântul domnului Șogor, care este la numărul 10 ca ordine. Vă rog să vă puneți întrebarea din partea PP-ului, vă rog. Thank you. I will I try to be very short. How... Da, foarte pe scurt. Cum puteți ajuta Comisia și statele membre să pună în aplicare carta în legătură cu situația minorităților naționale care sufră, suferă multe discriminări, inclusiv reguli privind folosirea limbilor și așa mai departe. Cum puteți să vă asigurați că um, să ajutați statele membre și Comisia să aplice ce scrie în cartă? dincolo de a spune că este problema statelor membre. Anumite țări, Grecia, Franța, România sau Slovacia, au probleme în acest sens. Mulțumesc. Aveți cuvântul pentru a răspunde în două minute maxim. Mulțumesc, domnule Șogor. Cred că răspunsul cel mai util la întrebarea dumneavoastră este să amintesc rolul potențial pe care îl are Agenția Drepturilor Fundamentale pentru a da viață cartei la nivel național realist, carta nu este folosită la nivel național, au fost puține cazuri în justiție și foarte um, o parte foarte mică a populației este conștientă de existența ei. Deci, cred că trebuie să promovăm carta în statele membre pentru că actorii naționali să poată să o folosească. Carta spune multe um, în ceea ce privește drepturile minorităților naționale și cred că ar putea avea un impact pozitiv în domeniul pe care l-ați uh, menționat. Mulțumesc. 11 întrebare este din partea Anei Gomez de la S și D. Monitoring uh, or non-monitoring? Da, și eu voiam să vă întreb uh, ce este cu rolul de monitorizare sau non-monitorizare. Da, credeți că agenția ar fi în postura de a pune la dispoziția membrilor din Parlamentul European unor, a unor le transmită unele date similare cu sistemul de la semestrul european, dar pe tema încălcării drepturilor omului, deci ce s-a făcut și ce nu s-a făcut și ce se întâmplă în domeniul drepturilor fundamentale? Două minute, vă rog. Gomez. Mulțumesc, doamnă Gomes. Răspunsul foarte scurt este că da, cred că da. Cred că Agenția Drepturilor Fundamentale ar um, saluta mai multe uh, Uh, cereri de informare. E vorba de domeniul aplicării orizontale a drepturilor fundamentale în toate domeniile din Uniunea Europeană, inclusiv în chestiuni ca austeritatea și impactul socioeconomic. Îmi dau seama că trebuie să realizăm, să realizăm o cooperare în uh, cadrul financiar multianual, dar drepturile omului nu pot fi separate, drepturile fundamentale trebuie să fie luate în calcul în toate domeniile de activitate ale Uniunii Europene și sugestia noastră e foarte constructivă. Okay, colleagues, um... Dragi colegi, am o idee. Am pus destul de multe întrebări uh, candidatului care a și făcut o declarație introductivă. E destul de târziu, știu că unii trebuie să plece, deci uh, cu voia dumneavoastră aș vă rog să-mi spuneți imediat dacă sunteți de acord, ce am putea noi să facem ca să fim corecți față de ceilalți candidați la acest post atât de important și să arătăm uh, că dăm șanse egale tuturor, ar fi să procedăm la fel la fiecare candidat, să păstrăm aceleași întrebări pentru că mi se pare că sunt întrebări foarte bune care acoperă mult uh, din domeniu și echilibrul politic e foarte bine reprezentat. Ați fi de acord? Okay, one at a time. Judith first. Pe rând, vă rog. Judith, apoi Cecilia. I see, I see. Voiam să spun că bine, același număr de întrebări sunt de acord, dar uh, nu aceleași întrebări, pentru că avem trei indivizi. Da, da, puteți modifica întrebările, spune președintele, dar uh, să păstrăm uh, cam aceeași bază și să modificați, dacă vreți, detaliile. Deci, cu același număr de întrebări sunt de acord. Aceleași persoane, aceleași linii mari. Sunteți de acord? Ar fi util? Bine, atunci așa facem și deci cred că ne putem opri acum. Și nu mai sunt alte întrebări. E corect? Mulțumesc deputaților pentru întrebări, mulțumesc uh, domnului O'Flaherty pentru participare. Am avut niște hibe în organizare pentru că ați fost primul și vă mulțumesc pentru răbdare. Dragi colegi, haideți să trecem la următorul candidat, doamna Van der Laan. Yes. So we start with Peter, or, oh, or oh, we have to switch to Peter for the S&D. So one modification. Facem o modificare, trebuie să trecem la Peter de la S&D. Okay. E singura modificare. <laughs> Miss van der Laan, I have to be very formal. <laughs> Bună ziua, doamna van der Laan, trebuie să fiu foarte formal. Um, welcome, uh, Miss van... Bine ați venit. Sigur că unii dintre noi vă cunosc, ați fost membru în Parlamentul European. Sunteți foarte binevenit aici. Dragi colegi, putem să mergem înainte? După cum știți, nu avem mult timp, ați fost eurodeputat, deci știți cum e joi după amiaza, așa că o să trec repede la întrebări după, un, după ce vă urez un călduros bun venit. Vreau să vă spun cum va fi structurată audierea. Candidata, dumneavoastră, sunteți invitată să faceți o scurtă declarație introductivă. După aceea vom avea un număr fix de întrebări din partea deputaților. Fiecare um, plajă va fi de 3 minute, 1 minut pentru întrebare, 2 minute pentru răspunsul candidatei, maxim 2 minute. Și o să spun asta de fiecare dată ca să vă amintesc acest lucru și uh, vă rog să fiți conștientă de faptul că am să mă asigur că timpul de vorbire este uh, respectat. Avem interpretare în toate limbile comisiei noastre, vă rog să nu vorbiți prea rapid, dar știți asta că a fost deputată și am să vă dau cuvântul pentru prezentarea de 5 minute, după care o să vă punem întrebările. Doamna Van aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, mă bucur foarte mult să fiu din nou la comisia unde am uh, fost vicepreședinte acum 10 ani. Și uh, în zilele de după 11 septembrie, comisia noastră a trebuit să găsească echilibrul între protecția drepturilor fundamentale și măsurile de, sec de securitate. Multe s-au schimbat atunci în acest domeniu, începând cu intrarea în vigoare a cartei acum 5 ani. Și nu mă miră că Comisia Libe dorește să transpună drepturile fundamentale în realitate. Din păcate, mai avem mult până acolo. Mai sunt încă niveluri ridicate de antisemitism, de, de discriminare la adresa romilor, la adresa uh, femeilor, a persoanelor LGBT, încălcarea drepturilor copiilor, discursuri uh, pline de ură și discriminare pe bază de origine și religie. FRA a devenit o parte esențială a peisajului drepturilor fundamentale și în anii următori va fi mai necesară ca niciodată. Europa găsește noi răspunsuri la întrebările, la provocările grave de securitate și uh, ce țin de economie. Trebuie să ne asigurăm că în uh, reacțiile noastre se ține cont de drepturile fundamentale și că resursele noastre limitate sunt cheltuite cu înțelepciune pentru un impact maxim. Datele agenției trebuie să îi uh, slujească pe cei care luptă ca și dumneavoastră pentru o Europa inclusivă în care toate libertățile și drepturile să fie garantate. Știu că sunt un alt fel de candidat aici, pentru că eu am fost uh, aleasă timp de 8 ani. Unii consideră că e un avantaj, pentru că astfel am o perspectivă nouă și competențe utile, cum ar fi să fac legătura între munca din domeniul drepturilor fundamentale și dezbaterile în curs la ora actuală și aș ști cum să influențez agenda. Alții consideră că e un dezavantaj pentru că am avut o anume culoare politică și acelora vreau să le spun că îmi dau seama că Fran nu poate să uh, aibă succes decât dacă este neutră pe plan politic. Și eu am angajamentul de a o păstra neutră. După episodul politic din cariera mea, am mers la um, Tribunalul Penal Internațional, unde am fost șefă de cabinet a judecătorului suprem și am procedat la fel. Deci uh, am experiența în a fi neutră în serviciul public. Tribunalul Penal Internațional este o instituție care lucrează pe probe, unde probele fac diferența între uh, închisoare și uh, libertate. Noi am amintit în permanență judecătorilor de cadrul juridic unde trebuie, în care trebuie să activeze și de asemenea le-am arătat șansele de a ameliora înfăptuirea justiției. Dumneavoastră sunteți presați de timp pentru a răspunde um, unor nedreptăți Trebuie să decideți dacă să investiți noi resurse în combaterea antisemitismului sau a discriminării. Și când formulați toate aceste priorități, eu voi fi gata să vă ajut cu probe și să vă ajut să vă dați seama ce este cu adevărat eficient. FRA trebuie să rămână un partener esențial pentru Parlamentul European, pentru că în următorii ani trebuie să întipărim o cultură a drepturilor fundamentale în întreaga Uniune Europeană. Și cred că experiența mea poate să ne ajute să corelăm munca valoroasă a FRA cu dezbaterea actuală și să ne, să ne asigurăm că informațiile cele mai utile ajung la dumneavoastră, dar și la Consiliu și la agenții și la toți partenerii FRA din Uniunea Europeană, pentru a maximiza eficiența. Viziunea și devotamentul sunt esențiale. Nu trebuie să uităm că nu directorul, ci uh, Consiliul de Management, în colaborare cu instituția și cu partenerii, decid prioritățile infra are nevoie și de un manager cu experiență pentru a implementa aceste priorități și pentru a se asigura că resursele sunt folosite eficient și că personalul este în continuare motivat și eficient. Am fost um, șefă de cabinet la Tribunalul Penal Internațional și am fost responsabilă de resurse umane, chestiuni bugetare și financiare, iar personalul de acolo număra 90 de persoane. Am acționat în planificare strategică, în pregătirea ciclului bugetar și uh, gestiune. Tribunalul Penal Internațional are cam 100 de milioane buget și cam 1000 uh, de angajați. FRA este atât de eficientă pe cât de eficient este personalul său și aștept cu nerăbdare să sporesc expertiza acelui personal. În încheiere, domnule președinte, riscăm ca drepturile fundamentale să fie luate de bune sau să fie considerate un lux. Și nu este așa, ele trebuie garantate. Contribuabilii trebuie să știe că resursele pe care le uh, cheltuie FRA sunt um, folosite pentru a da soluții pe termen lung și am fi foarte onorați să ne înscriem în această uh, competență. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Van Trecem direct la întrebări. Și începe doamna Monica Holmeier de la PPE. O întrebare de un minut și aveți apoi două minute pentru răspuns. Monica. Domnule președinte, Agenția pentru Drepturile Omului a fost și este inactivă în multe domenii. Este așa și în domenii în care există alte uh, instituții și agenții. Este necesar în anumite domenii ca agenția dumneavoastră să uh, cadă de acord cu alte agenții și instituții. Cum intenționați dumneavoastră să faceți acest lucru pentru a evita uh, studiile duble, munca dublă? Cum intenționați să colaborați cu agențiile uh, cu care FRA are legături uh, din motive de conținut, de tematică și cum doriți să desfășurați această coordonare ca să vă asigurați că studiile sau alte rezultate ale muncii dumneavoastră sunt primite și de alte agenții? Două minute, vă rog. Mulțumesc pentru întrebare. Colaborarea cu alte agenții, dar și cu alte instituții, cum este Consiliul Europei, cu Comisarul pentru Drepturile Omului de acolo, cu ONU, cu uh, OSCE, uh, este foarte importantă pentru că avem foarte multe de făcut și nu ne permitem uh, dublarea eforturilor. Încă de pe acum, FRA colaborează cu multe agenții, de exemplu cu Frontex sau cu EASO și pot să mă gândesc că vom continua această colaborare. Cu Frontex, de exemplu, se discută despre cum să se integreze strategia de drepturile omului în domeniul său de activitate. Avem, de exemplu, și Academia Europeană de Poliție. Cum ne putem asigura că încă din perioada de formare polițiștii înțeleg cum se pot aplica drepturile fundamentale în munca lor? Cred că această colaborare este ceea ce ne face eficient și trebuie să vedem unde aduce FRA plus valoare și unde este nevoie de o colaborare cu alții pentru a avea un impact cât mai mare. Și în Parlamentul European uh, aveți un, uh, document de, un departament de cercetare, la fel și noi trebuie să ne asigurăm că nu facem același lucru. Cred că această colaborare merge bine, dar cred că în uh, multe um, domenii ne putem asigura că ne ameliorăm activitatea pentru a avea un impact și mai mare. Mulțumesc! Două minute aveți uh, pentru răspuns. Următorul vorbitor este domnul Peter Niedermüller de la SND. Un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă Van der Laan. Date fiind dificultățile actuale cu care se confruntă romii în multe state europene, la capitolul educație, segregare și, la modul general, discriminare în domeniul locuințelor, accesul la sănătate și piața de muncă, ce obiective aveți în următorul noastră mandat, în viitorul noastră mandat, pentru a uh, da o nouă viață strategiilor de integrare? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Cred că majoritatea obiectivelor au fost subliniate în strategiile naționale de integrare a romilor. Rolul cheie al FRA, din punctul meu de vedere, nu este să repete această muncă, ci să se asigure că obiectivele pe care le-au stabilit chiar statele membre vor fi puse în aplicare. Și putem face asta monitorizând în continuare situația. Comisia a subliniat în comunicarea sa că FRA are un rol de jucat aici, s-au făcut multe uh, anunțuri și aveți dreptate, cu toate acestea mai e mult de făcut locuințe, ocupare, discriminare. Discriminarea este încă prezentă și trebuie să ne asigurăm că romii pot să participe în continuare uh, la viața socială. Rolul FRA nu este să stabilească noi obiective sau să modifice obiectivele, ci să colaboreze cu statele membre existente, cu strategiile lor existente, ca să uh, ca acestea să realizeze ceea ce și-au propus. Nu e ușor și ce face FRA este să ce ar putea să facă ar fi să lucreze la nivel local, să mergem în comunitățile locale, să ne asigurăm care sunt obstacolele cu care se confruntă romii și non-romii și să vedem ce funcționează pe teren. Ce aș vrea eu realmente să facă FRA? Ar fi să avem unele proiecte unde să constatăm că există realizări evidente și apoi să repetăm acele proiecte în alte state membre, să facem ceea ce funcționează, pentru că nu putem în fiecare an să tot analizăm datele și să spunem nu merge bine, nu merge bine. Trebuie să vedem cine are rezultate și să încercăm să diseminăm acele practici ca să ne asigurăm că resursele sunt implementate corect pentru un efect maxim. Mulțumesc, domnul Iurec de la ECR. Mulțumesc. Aș dori și eu să vă pun o întrebare. Și anume, ce, uh, cum prevedeți aplicarea articolului 40, alineatul 4 din Carta Drepturilor Fundamentale? Ce faceți în cazurile în care în uh, programele școlare sunt um, uh, texte anti-homosexuali. S-a întâmplat în două state, în Croația și în Slovacia, să se desfășoare referendumuri în care părinții și-au exprimat convingerile în acest sens și apoi aceste state au fost uh, uh atacate din cauza acelor referendumuri. Deci ce uh, veți face dumneavoastră în temeiul articolului 14, uh, mă scuzați, din cartă? Aveți două minute să răspundeți. Mulțumesc. Articolul 14 se referă la dreptul la educație. Și sigur că există un drept uh, clar la educație, dar nu FRA trebuie să dicteze ce uh, se predă în fiecare școală din fiecare stat membru și ce este în programă. Cred că ar însemna să mergem prea departe. Întrebarea dumneavoastră referitoare la uh, persoanele LGBTI și uh, siguranța lor în școli e un subiect foarte important. Eu vin din țara care a fost uh, prima care a permis căsătoriile între cupluri de același sex și acum mă trăiesc într-o țară, în Slovenia, unde tocmai s-a modificat legislația privind aceste căsătorii legislația este doar o parte a poveștii, pentru că dacă ai um, dacă există aceste drepturi, nu înseamnă că uh, elevii se simt în siguranță în școli și că își dezvăluie orientarea sexuală fără să se teamă de violență. Aveți dreptate, în Uniunea Europeană este inacceptabil de mare nivelul violenței la adresa persoanelor LGBTI. Ca și în situația romilor, ce aș dori eu să văd ar fi nu doar că monitorizăm situația și că în fiecare an raportăm că situația nu e bună și că chiar după unele tendințe se înrăutățește. Cred că ce trebuie noi să facem pentru a ameliora situația uh, este cel mai important. În uh, țările de jos uh, avem educație pe această temă, Cred că trebuie evaluate aceste programe de formare, să vedem dacă au uh, un impact și dacă da, atunci să fie diseminate, să decideți dumneavoastră, parlamentele naționale să decidă, frare și puncte de contact în fiecare stat și să decidă dacă se dorește să se repete aceste experiențe. Mulțumesc! Thank you. And the next... Mulțumesc! Cecilia Wikström, acum de la ALDE. Please. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. În uh, prezentarea dumneavoastră introductivă ne-ați uh, prezentat experiența de șefă de cabinet al uh, judecătorului suprem de la Tribunalul Penal Internațional și că această experiență vă va fi utilă dacă veți fi numită pe postul de director al Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Aș dori să știu cum Uh, cât de pertinentă este această experiență dacă veți uh, deveni directorul unei agenții europene cum este FRA. Două minute, vă rog. Vă mulțumesc. Am menționat deja uh, experiența mea de a gestiona Tribunalul uh, Penal Internațional. Nu aș dori să repet cele spuse deja. Uh, Cred că există și alte aspecte relevante. În primul rând, Tribunalul Penal Internațional, după cum știți cu toții, este un organism judiciar care trebuie să funcționeze într-un context politic. Și în momentul respectiv au, au fost exprimate critici de Uniunea Africană, de alte state, de ce ne ocupăm de Sudan și nu de Siria. Uh, nu Tribunalul Internațional Penal uh, are, ia această decizie, ci Consiliul de Securitate al ONU. Dar în mandatul pe care îl primim trebuie să facem uh, tot ceea ce putem. Este o situație similară cu cea a FRA. Mulți actori își doresc această agenție să meargă mai departe, însă ea trebuie să respecte mandatul pe care îl are. Și uh, ajută să cunoști care este contextul politic pentru a Uh, îndeplini mandatul pe care îl ai. S-a purtat de asemenea o dezbatere puternică pe marginea justiției și a dreptății. Um, uneori se discută și despre securitate și despre drepturile fundamentale care ar fi uh, lucruri uh, contradictorii, pe când sunt uh, ambele fe- cele două fețele ale, ale aceleași medalii. Deci nu cred că uh, Uh, este imposibil să avem amb- ambele elemente. Și apoi, în momentul în care am ajuns la Tribunalul Penal Internațional, 85% din personal erau experți în dreptul penal. Eu nu sunt un expert, nu am fost text, nu sunt un expert în acest domeniu. Și a fost uh, interesant să văd că am putut să vin cu idei noi, tocmai pentru că am adus cu mine o perspectivă externă, din punctul de vedere al comunicării, al strategiei și așa mai departe. Uh, din acest punct de vedere. La FRA nu doresc să devin cercetătorul uh, principal, voi profita la maxim de experiența existentă deja și mă voi asigura că ea va avea un impact maxim posibil. Mulțumesc. Din partea verzilor are cuvântul acum Ulrike Lunacek. Vă mulțumesc, bun venit la Comisia Liba. Eu nu făceam parte din această comisie în momentul în care dumneavoastră făceați parte din ea. Ați afirmat că uneori, mai ales în perioade de criză economică, drepturile fundamentale sunt privite de unii ca fiind un uh, lux. Însă există chiar și unele state membre, unele partide politice sau politicieni consideră că această agenție încalcă principiul subsidiarității și că statele membre au competență exclusivă când vine vorba de drepturile fundamentale, mai ales când este vorba de teme delicate cum este egalitatea între sexe, drepturile comunității LGBTI, drepturile minorităților. Și aș dori să vă întreb uh, care va fi reacția dumneavoastră față de acești politicieni și uh, le veți spune că nu este vorba doar de principiul subsidiarității. E bine, cred că este o sarcină destul de ușoară, pentru că toată lumea a semnat Carta Drepturilor Fundamentale, toată lumea a ratificat uh, Convenția mm, ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și așa mai departe. Deci, foarte multe instrumente internaționale au fost ratificate mm, prin uh, procese democratice, prin implicarea parlamentelor naționale. Deci nu este vorba de elemente impuse, ci de standardele pe care noi am ales să le respectăm. Acesta fiind spusă, realitatea la fața locului știm că este diferită și cred că trebuie de fiecare dată să, să te referi la faptele relevante pentru o cauză, pentru o temă specifică. Dacă evaluezi, analizezi uh, faptele, înțelegi foarte clar care este calea pe care trebuie să o iei, pentru că sunt subliniate mai bine problemele, uh, se înțelege mai bine care sunt măsurile necesare din partea statelor membre și uneori este important să continui dialogul, să te angajezi la diferite niveluri, însă acesta nu este doar mandatul FRA. Există mai multe părți interesante Uh, ONG-uri, sindicate, organizații religioase care mm, ar trebui să se implice și ele pentru a sublinia că drepturile fundamentale nu sunt un lux, ci sunt un lucru uh, fundamental, o valoare de bază a Uniunii Europene. Vă mulțumesc, dragi uh, colegi. Reprezentanta um, ENF s-a întors și cred că este corect să-i dau cuvântul, doamna Mer, din partea INF are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna Sanderlan. În urmă cu câțiva ani ați afirmat că sunteți îngrijorată în legătură cu apariția unei comunități musulmane în exteriorul uh, societății uh, din uh, Olanda. Dacă veți deveni director al FRA, care este părerea dumneavoastră despre posibilitatea apariției unei asemenea comunități uh, separate musulmane în afara societății europene? Vă mulțumesc pentru această întrebare. Cred că ar trebui să ne îngrijoreze orice comunitate care nu se simte acasă în uh, Europa, orice comunitate care nu poate face parte din societate sau care nu dorește să se integreze. Eu nu aș dori să fac o diferențiere în uh, funcție de origine etnică, de religie și așa mai departe. Declarațiile mele de atunci trebuie înțelese în contextul dezbaterii privind integrarea. Europa este un continent uh, al diversității, un continent unde fiecare persoană poate să se împlinească, indiferent de culoarea pielii, indiferent de religia Uh, proprie și este vorba de un drept fundamental care este uh, valabil pentru oricine. Dacă voi deveni director, director al FRA, mi se pare că este important ca toată lumea să se bucure de aceste drepturi. Situația este, desigur, uh, diferită. Um, există islamofobie, Există în continuare uh, discriminare datorită orientării sexuale a unor persoane și în acest context nu este important să stabilim anumite priorități, ci să ne asigurăm că drepturile fundamentale sunt garantate pentru toată lumea. Uh, cred că doamna uh, Holmeier are acum cuvântul în locul domnului Fogăr. A doua mea întrebare se referă la la una din uh, grupul, uh, unul din grupurile cele mai vulnerabile din societatea noastră și anume copiii. Pe internet se diseminează brut, uh, acțiuni brutale, violență împotriva copiilor, tot mai mulți copii sunt abuzați din punct de vedere sexual și în acest context aș dori să vă adresez o întrebare referitoare la criptarea datelor Um, care ar, ar, trebui să fie, ar putea să fie măsurile uh, preventive și nu trebuie să uităm, pe de altă parte, și importanța protejării datelor cu caracter personal, păstrând în același timp posibilitatea de a uh, urmări infractorii uh, pe internet. Deci cum considerați că este posibil să ne protejăm mai bine copiii și să descoperim în același timp infractorii? Vă mulțumesc și sunt uh, de acord cu dumneavoastră că este vorba de o infracțiune uh, teribilă și că trebuie să facem tot ceea ce ne stăm putere pentru a-i proteja pe copii. După cum ați spus, toată lumea are dreptul la viață privată, însă acest lucru nu înseamnă că le dă dreptul de a abuza uh, copii se poartă această discuție despre sfera privată, despre protejarea datelor cu caracter uh, personal. În primul rând mă gândesc la o colaborare cu Autoritatea Europeană pentru protejarea datelor cu caracter personal și uh, Parlamentul European are un rol uh, important în stabilirea priorităților. Mandatul FRA ar, fi, ar consta în a permite schimbul de bune practici Uh, poate în unele state situația este mai echilibrată din acest punct de vedere și ar trebui să învățăm din această experiență. Trebuie să ne asigurăm că garanțiile existente trebuie să fie și puse în aplicare, pentru că deseori există cadrul legislativ care însă nu este pus în aplicare. Um, noi suntem aici pentru a vă sprijini cu informații și cu tendințe și în momentul în care am observat că numărul abuzurilor crește și că internetul este folosit pentru a ascunde asemenea activități uh, infracționale ca și aceasta, v-am atrage atenția asupra acestei uh, uh, tendințe, tocmai pentru a putea, uh, pentru, pentru ca Parlamentul să poată treacă la acțiuni concrete. Mulțumesc. Ultima întrebare uh, va fi adresată de uh, Peter Niedermüller, care îl înlocuiește pe Ana Gomez. Peter, te rog. Mm, vă mulțumesc, îmi cer scuze, Ana, doamna Vandelan. În situația actuală din mai multe state membre, este evident pentru mine că mecanismul de garantare a statului de drept nu este suficient. Cum priviți ideea de a demara un proces de monitorizare profundă a situației democrației, uh, statului de drept și drepturilor fundamentale în statele membre respective. Ce se întâmplă cu examinarea criteriilor de la Copenhaga în uh, statele membre după ce au aderat la Uniunea Europeană? Ar fi nevoie de un asemenea mecanism și dacă acesta ar fi introdus, cum credeți că ar putea funcționa? Vă mulțumesc! În momentul în care am făcut parte din cabinetul comisarului uh, de resort care discuta aderarea la Uniunea Europeană, m-am ocupat de criteriile de la Copenhaga și am văzut că este posibil să facem această analiză anuală a respectării criteriilor de la Copenhaga, însă doar pentru țările can- uh, candidat. Uh, dezbaterea privind această prăpastie între avertismentele care sunt date statele, statelor membre și opțiunea nucleară de a suspenda dreptul de vot este una relevantă. Știu că în Comisia Europeană s-a lucrat la un nou cadru și întrebarea reală care se pune este dacă va exista un consens politic pentru a veni cu un nou mecanism. Nu este de datoria directorului FRA de a de lua această decizie. Dacă mandatul va fi schimbat, va fi extins în acest sens, dacă vom avea resursele potrivite, ne vom uh, ocupa și de acest lucru în același timp. Dispunem deja de un volum imens de, infor- de informații. Putem uh, copia diferitele rapoarte care, care există am, uh, am uh, copiat informațiile din Slovenia privind uh, crimele datorate instigării la ură și informațiile respective sunt relevante și pentru, pentru alte cazuri. Și există și alte agenții care dețin informații în acest domeniu. Deci putem să facem mai multe lucruri din acest punct de vedere. Dacă decideți că trebuie să facem ceva în acest sens, FRA va fi dispusă să lucreze împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Van der Lan, vă mulțumesc pentru răspunsuri și astăzi se încheie participarea dumneavoastră la audierea de astăzi și vă mulțumesc, colegi, pentru întrebările pe care le-ați adresat doamnei Van der Îi spun acum bun venit That's a good question. So colleagues, we now welcome Ms. Uh, Dragi colegi, spunem bun venit doamnei Brands Keris la întâlnirea, la reuniunea noastră. Thank colleagues again for their Mulțumesc din nou colegilor pentru răbdare și pentru faptul că au rămas uh, până la această oră, în această după masă de, de joi. Mulțumesc și personalului tuturor celor care au rămas. Welcome to you, Ms. Brands Bine ați venit, doamna Brands kerris Sunteți gata? Vă mulțumesc. Câteva informații referitoare la modul în care va fi structurată audierea. În calitate de candidat veți avea ocazia de a prezenta o sunteți mai departe, v-ați așezat mai departe de mine ca ceilalți candidați Um, e foarte înțelept sunteți mai independentă. Deci câteva informații referitoare la structurarea acestei audieri. Veți avea ocazia să ne prezentați o declarație introductivă. După această introducere, vom a, mai mulți membri vă vor adresa întrebări, uh, un minut uh, pentru o întrebare și veți avea la dispoziție două minute pentru a răspunde fiecare întrebări. Și ne Vă rog să nu depășiți uh, uh, limitele de timp uh, stabilită. Există interpretare și puteți să vorbiți în ce limbă doriți, însă să nu vorbiți, vă rog, prea repede pentru a putea fi interpretată. Și acum vă dau cuvântul pentru această prezentare introductivă de 5 minute. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur că în sfârșit am ajuns uh, la această audiere. Aș dori să menționez în introducere cinci aspecte. Întâi, Carta drepturilor fundamentale poate fi văzută ca o viziune a modului în care valorile Uniunii Europene pot fi transpuse în reguli și principii și ne ghidează acțiunea în domeniul drepturilor fundamentale. Crearea Agenției Drepturilor Fundamentale în 2007 a însemnat angajamentul ca aceasta să devină o realitate operațională. Și Agenția Drepturilor Fundamentale este unică și inovantă în domeniul drepturilor fundamentale din mai multe motive. A reunit, așa cum o face și Carta, discursurile de multe ori separate de, legătură cu egalitatea și cu drepturile omului într-o abordare completă, cu o abordare explicit multidisciplinară și uh, are un obiectiv diferit decât alte instituții importante care monitorizează respectarea și încălcarea drepturilor, tratatelor și condițiilor de către anumite state și are obiectivul de a ajuta statele membre și instituțiile să formuleze politici pe baza unor dovezi pe care agenția le colectează, le analizează și uh, Um, pe baza cărora își exprimă um, avize și concluzii și dezvoltă metodologia necesară pentru ca acest lucru să fie posibil. Mai întâi, în legătură cu eficiența uh, în domeniul drepturilor fundamentale, se concentrează, bineînțeles, pe priorități în cadrul multianual și cred că și dumneavoastră aici, la această comisie, v-ați ocupat de chestiuni urgente și ați văzut că Agenția Drepturilor Fundamentale își alege prioritățile și se concentrează pe interesul nostru comun în chestiuni foarte urgente, cum este cea a migrației recent, Um, imigrația ilegală, azilul și integrarea migranților, protecția datelor personale, rasismul și criminalitatea împotriva unor minorități vulnerabile, etnice, sexuale și așa mai departe. Agenția se concentrează și pe fenomene pe termen lung și acționează în domeniul luptei împotriva discriminărilor, includerii populației Roma, um, protejarea drepturilor copiilor, accesul la justiție și așa mai departe. Agenția Drepturilor Fundamentale trebuie să răspundă nevoilor principalilor actori interesați fără a fi pur reactivă. Agenția are responsabilitatea și expertiza pentru a identifica proactiv lipsurile din politici și din aplicarea lor și astfel contribuie la conștientizare și crearea agendei politice la nivel uh, strategic. Uh, mainstreamingul în domeniul drepturilor fundamentale este un subiect esențial și se dezvoltă strategii pentru a um, pune accentul pe drepturile fundamentale și agenția contribuie, bineînțeles, la aceste procese cu expertiză, analize, date, dar și pentru a oferi o imagine generală a diferitelor componente pentru a asigura consecvența în abordare. În al patrulea rând, pentru a fi eficientă, agenția este independentă, dar trebuie să fie și relevantă, nu doar din punctul de vedere al priorităților, ci și din cel al cooperării cu toți actorii esențiali de pe teren să asculte, dar și să ofere contribuții și expertiză principalilor actori interesați, instituțiilor UE, statelor membre, dar și altor actori relevanți, agenții, instituțiile independente în domeniul drepturilor omului și egalității, dar și societății civile în general, inclusiv dincolo de ONG-uri organizațiile din învățământ și cele profesionale, buna cooperare și cooperarea cu actori externi, uh, Consiliul Europei, dar și ONU și OSCE. Și e vorba de cooperare nu doar la nivel de vorbe uh, sau uh, participarea la anumite reuniuni, ci și consultări strategice, trecem prin momente de schimbări cu un nou parlament, uh, nouă comisie și Consiliul și-a exprimat de asemenea din nou angajamentul față de respectarea drepturilor fundamentale. Președintele o întrerupe pe candidată pentru că și-a depăsit timpul. Îmi pare rău, spune domnul președinte, trebuie să fiu foarte strict. Prima întrebare va fi adresată de doamna Monica Holmeier de la PP. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Considerați că Uniunea Europeană a creat un cadru uh, suficient pentru respectarea drepturilor omului și în legislație secundară pentru a face față încălcărilor drepturilor fundamentale uh, și uh, pentru a încuraja politicile de antidiscriminare sau există încă viduri în uh, sistemul nostru juridic și care sunt acestea? De asemenea, cum credeți că se vor aplica eficient prevederile pentru a ne asigura că cetățenii vor simt în viața lor de zi cu zi că li se respectă drepturile și ce fel de acțiuni ați promova pentru a vă asigura că aceste drepturi sunt protejate? Mulțumesc! Puteți răspunde în maxim două minute. Mulțumesc! Cred că putem fi mândri în Uniunea Europeană că avem un cadru uh, bine definit și pentru că Convenția este la dispoziția statelor membre, dar și pentru că avem carta uh, și legislație secundară foarte fermă în domeniul luptei împotriva discriminărilor, dar așa cum am văzut, sunt probleme legate de punerea în aplicare a directivelor existente și una dintre unul dintre, una dintre lipsuri, una dintre lipsurile de la care v-ați referit este adoptarea directivei orizontale. A fost nevoie de multe discuții în Parlament și în statele membre pentru a putea avansa. Și pentru Agenția Drepturilor Fundamentale, cred că acesta are un dublu rol pe de o parte, să se concentreze pe punerea în aplicare, pentru că știm că avem un cadru de calitate, dar în realitate el nu garantează protecția drepturilor pe teren, de multe ori mai ales protecția drepturilor persoanelor celor mai vulnerabile, de multe ori ele nici nu știu că au drepturi sau cum pot să se asigure că aceste drepturile sunt respectate sau nu știu cum să fac apel dacă le sunt încălcate drepturile. Și Agenția Drepturilor Fundamentale trebuie să oferă dovezi, să strângă date, să facă cercetarea și să adauge, să ofere valoare adăugată care nu exista până acum. Atât uh, prin studii pe scară largă, dar și colectând situația care este disponibilă. Mulțumesc! Acum are cuvântul Brigitte Sipel de la SCD. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea este legată de homofobie. Doamna comisar Iurova s-a angajat să avanseze într-o strategie LGBTI de mai multe ori de când și-a intrat în funcție și, în plus, acest Parlament a cerut de multe ori această strategie și considerăm că este necesară, având în vedere cazurile numeroase de discriminări și chiar de atacuri violente împotriva acestui grup. Deci, a lucra pe o strategie pentru persoanele LGBTI este esențial. Ce idei aveți pentru această strategie și cum puteți contribui la consolidarea unei astfel de strategii? Vă rog să răspundeți maxim două minute. Mulțumesc. Este într-adevăr o chestiune foarte importantă și important este faptul că în Uniunea Europeană, dar și în afara Uniunii Europene, lucrurile se accelerează acum. Este evident că trebuie să se acționeze la nivel de politici și acesta nu este rolul Agenției Drepturilor Fundamentale, însă agenția a transmis deja date foarte importante care arată sau care documentează ce auzim deseori de la grupurile de victime sau, în general, lucruri care se discută în societatea civilă, care arată că, într-adevăr, există probleme grave. Știm că cadrul legislativ antidiscriminare nu este complet, nu este finalizat, dar Într-adevăr, avem experiență și cu um, legătură cu actele violente și discursul violent împotriva anumitor comunități. Și agenția, datele agenției um, contribuie la a arăta care este realitatea și politicile, deciziile pot fi luate și politicile pot fi făcute pe baza aceste, acestor date. Acesta este rolul agenției în o altă parte pentru a răspunde și întrebării precedente privind la uh, rolul nostru dual. Agenția a putut de asemenea și să analizeze mai specific care sunt lipsurile din acest cadru pentru a trata în mod egal oamenii și pentru a proteja comunitățile LGBTI. Deci cred că strângerea de dovezi uh, și analizarea lor nu este singura modalitate, ci agenția poate și să oferă instrumentele pentru ca cei care decid să poată să ia aceste decizii. Domnul Iurec, de la ECR. Które stawiałem poprzednio, ale y, y, oczywiście pani go y, nie słyszała. Y, Chodzi mi o, o koncepcję wykonywania. Mulțumesc. Mă, referir la, mă referesc la punerea în aplicare a drepturilor părinților de a-și educa copiii în funcție de propriile convingeri. Mă gândesc mai ales la părinții care sunt împotriva introducerii în programa școlară a educației sexuale. În ultima vreme au avut loc manifestații în, mai, în două state membre ale Uniunii Europene, și anume în uh, Slovacia și Croația. În acest sens, a avut loc chiar un referendum în care populația s-a exprimat în masă împotriva acestui, uh, acestor cursuri deci, uh, familiile sunt foarte interesate de modul în care își uh, asigură responsabilitățile. Ce părere aveți dumneavoastră despre garantarea acestor drepturi? Ei bine, e adevărat că trebuie să se țină cont de toate părerile, de toate opiniile. Când vine vorba de libera exprimare în Europa, și avem nevoie de un dialog serios, dar în acest domeniu observăm că, în ciuda controverselor, lucrurile evoluează în timp și când oamenilor li se explică drepturile, în ciuda argumentului legat de responsabilitatea parentală în educația copiilor, este foarte clar că problemele legate de, grupuri, de grupările LGBTI sunt legate de valorile fundamentale, de valoarea fundamentală de egalitate și participarea tuturor la dezbateri, inclusiv a copiilor. Mediul din școli în care activează copiii trebuie să fie un mediu deschis, deschis existenței și acceptării tuturor, inclusiv uh, a minorităților. Iar în ceea ce privește rolul drept, Agenției Drepturilor Fundamentale, nu cred că este rolul agenției, decât dacă îi se cere, să spună ce legislație și ce practici trebuie încurajate pe baza legislației. Însă, exemplele de bune practici din alte țări pot fi colectate și diseminate inclusiv în contextul situației foarte grave din multe sau cel puțin anumite state membre cu care se confruntă comunitățile LGBTI pe baza experiențelor de hărțuire, violență și discriminare. Mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul Cecilia Wikström de la ALDE. Mulțumesc foarte mult! Decizia privind uh, numirea următorului director al agenției va fi luat de, de uh, Consiliul de Gestiune în care ați participat de 2 ani. Și a avut loc uh, un, uh, o discuție între acest uh, între acest organism și Parlamentul European în legătură cu descărcarea de gestiune. Au fost afirmații că uh, Um, s-au acordat uh, contracte unor ONG-uri um, conduse de membrii uh, Consiliului Director al Agenției. Uh, puteți să ne spuneți cum a răspuns acest Consiliu um, acestor preocupări și ce părere aveți despre transparența din cadrul agenției și s-a învățat ceva din această experiență? Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Este o întrebare foarte interesantă pentru că ajungem la chestiuni legate de guvernanță, dar și de management. Într-adevăr, chiar și în cazul meu, s-a pus o problemă legată de o organizație pe care o conduceam în Letonia uh, și acesta a câștigat un contract um, cu Agenția Drepturilor Fundamentale. Procedurile de acum câțiva ani erau deja transparente și respectau condițiile Uniunii Europene. Toți membrii Consiliului um, de uh, conducere fac o declarație de interese, am făcut-o și eu, chiar dacă eu nu am avut nimic, nicio legătură directă în um, Alcătuirea propunerilor și gestionarea lor, uh, aceste sarcini au fost uh, delegate altcuiva. Deci eu cred că regulile legate de transparență sunt esențiale și cele legate de răspundere de asemenea și este rolul Parlamentului să pună aceste întrebări și să vadă dacă răspunsurile sunt satisfăcătoare. Eu cred în guvernanța fermă și uneori uh, poate suntem frustrați în legătură cu timpul pe care îl folosim doar pentru a respecta regulile, reglementările și, și pentru a folosi toate instrumentele pentru o bună guvernanță, dar pentru mine acestea sunt esențiale pentru noi toți și mai ales pentru o agenție atât de sensibilă ca Agenția Drepturilor Fundamentale, în legătură cu diferite păreri legate de drepturi și modul în care pot fi promovate acestea. Bineînțeles, trebuie să fim complet transparenți. Mulțumesc, care cuvântul Judith argentinii de la Verzi. Yes, thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai pentru că ați fost uh, președintele Consiliului de Administrație FRA, cred că vă gândiți foarte des cum ați face lucrurile altfel și cum uh, pot ce, cum se leagă cei de la FRA de restul spectrului politic din Uniunea Europeană? Parlamentul European are dorințe diferite. Am dorit, de exemplu, să avem uh, rapoarte naționale și am dorit ca FRA să facă această monitorizare. Avem opinii diferite, poate, dar eu mi-aș dori acest lucru. Și sunt și statele membre care poate nu sunt neapărat mulțumite de munca FRA. Am și văzut blocarea unui program de lucru al FRA acum câțiva ani. Și din această perspectivă, dumneavoastră, ca nou director FRA, ce ați face și ce nu ați face? Cum vă poziționați în acest joc politic? Uh, thank you. Yes, um, I, I... Mulțumesc. Cred că e un subiect foarte delicat care necesită multă judecată din partea directorului și din partea organului de conducere al FRA. Este o agenție independentă și e esențial să fie așa ca să activeze în domeniul drepturilor fundamentale. Pe de altă parte, nici nu este o agenție care ia decizii politice. Aceste decizii depind de dumneavoastră și de statele membre și de cine este directorul și de cine și cine este directorul și cine este în Consiliul de Conducere trebuie să acționeze în acești parametri. Sigur că are legătură ce spuneți și cu dezbaterea privind rolul potențial al FRA în monitorizarea specifică a unor state. Eu nu cred că ar fi treaba mea să am o opinie sau să fac lobby uh, pentru sau împotriva acestui lucru, dar Cred că în mandatul existent al Agenției Drepturilor Fundamentale, producerea de date comparabile înseamnă că datele din toate cele 28 de state membre sunt colectate, produse și analizate. Sunt prezentate în mod uh, diferit pentru că e vorba de uh, implementarea legislației UE. Așadar, aceste date există și trebuie utilizate sau pot fi utilizate mai proactiv sau pot fi utilizate altfel. Ne putem imagina uh, revizuiri între, între părți. Sunt multe posibilități și trebuie să ne gândim. Dar e important să ne dăm seama, așa cum am spus și în introducere, că sunt uh, alte organe care monitorizează conformitatea cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și alte mecanisme uh, din cadrul Consiliului Europei și de la ONU. Sunt foarte multe informații care pot fi folosite. Um, Mulțumesc. Trecem peste următoarea întrebare. Doamna Holmeier din nou? A, nu. Credeam că vă dăm premiul pentru cele mai multe întrebări de astăzi. Ceaba Șogor. Mulțumesc. Citesc în fiecare an raportul FRA și nu văd niciodată analize sau um, prezentări despre discriminarea persoanelor din minoritățile tradiționale naționale. Nu știu de ce. Pentru că discriminarea e mare și nu doar în viața de zi cu zi, ci și uh, pe plan legislativ. Credeți că există vreo posibilitate ca statele membre să fie ajutate să-și păstreze, să-și respecte promisiunile? E vorba de problema post-Copenhaga. Vă rog, mulțumesc, domnule Ceabașor, ați fost succint ca întotdeauna. Aveți două minute. Da, este o întrebare la care țin și eu, pentru că am lucrat îndeaproape în domeniul acesta, într-un context legat de Consiliul Europei. După cum știți, minoritățile naționale sunt uh, menționate acum, nu doar în cartă, ci și în cadrul multianual pentru Agenția Drepturilor Fundamentale, mai ales și în special în uh, ceea ce privește discriminarea. Dar știm că nu există legislație secundară specifică cu caracter obligatoriu, Și deci, întrebarea principală este cum procedăm și include o întrebare pe care am um, trăit-o și eu, pentru că sunt cetățean uh, leton și suedez. Criteriile de la Copenhaga sunt stricte și cer uh, clar introducerea persoanelor din minoritățile naționale, dar asta nu se aplică la unele state membre, la statele membre vechi. Multe dintre ele nu au preluat această idee din diferite motive. Așadar, cred că există posibilitatea de a oferi un fel de monitorizare specifică. A existat un raport FRA la cererea Parlamentului care se referea și la includerea minorităților naționale și la coroborarea informațiilor existente. Și de asemenea, s-a pus problema cum poate acest cadru multianual um, cum poate fi utilizat în colectarea de date, în strângerea de probe din teritoriu, pentru că este evident necesar. Mulțumesc. Ultima întrebare e de la doamna Mariu Loristin de la SND. Mulțumesc foarte mult. Se leagă întrebarea mea de cea anterioară. Nu e vorba de minorități, ci de migranți. Ați pornit de la un subiect fierbinte, migranți, solicitanți de azil și așa mai departe. Ce credeți dumneavoastră? Ce ar trebui să se facă ca să se introducă drepturile fundamentale în toate aspectele politicii de migrație a Uniunii Europene? Care sunt principalele deficiențe, după părerea dumneavoastră, și cum poate FRA să uh, își pună amprenta în acest domeniu? This question. Da, această întrebare are un caracter foarte urgent. FRA, um, încă din noiembrie anul trecut, a menționat în um, în conferința sa anuală unele dintre aceste subiecte pe care le discutați noastră acum și am spus că dorim să folosim uh, date și informații ca să subliniem problemele foarte importante atât din uh, ceea ce privește implementarea în practică a sistemului de azil, dar și a situației migranților uh, nereglementari și integrarea lor în societate. Se pare că, dată fiind agenda migrației și strategiile existente, ar fi logic ca și agenția să uh, joace un rol în monitorizarea drepturilor fundamentale. Sigur, ținând cont de ce fac celelalte agenții în acest domeniu, pentru că nu avem nevoie de mandate care să se suprapună. Dar e clar că sunt multe de făcut și agenția poate să ofere informații suplimentare și o analiză suplimentară a situației uh, de pe teren, cum am mai făcut, și de asemenea să monitorizăm informația și să o introducem sistematic în dezvoltarea acestor mari agende care se doresc cuprinzătoare și până la urmă sunt uh, fragmentate și merg fiecare în altă direcție sau uh, Uh, dau înapoi față de angajamentele și pozițiile anterioare sau uh, nu se uh, potrivesc unele cu altele. Cred că agenția poate să joace rolul de coordonare a informațiilor care vin de la diferitele informații. Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participare, membrii libe au fost foarte devotați și au rămas până la ora asta. Nu se putea să ne descurcăm dacă nu rămâneam să puneți aceste întrebări eh, excelente la această audiere de joi după amiază. Am avut subiecte foarte importante în această după amiază, deci vreau să mulțumesc eh, devotaților, membrii LIBE, pentru eh, participare și de asemenea și personalului și să vă urez tuturor un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Pe data de 2 iulie avem votul. Atunci vom stabili ordinea preferințelor. Și, uh, stimată doamnă, aici se încheie audierea dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc mult, dragi colegi.